Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. First of all, I want to Întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că reuniunea de astăzi este transmisă live pe internet. Ne cerem scuze pentru întârzierea cu care începem. Trecem direct la adoptarea proiectului de ordine de zi pe care vi l-am transmis pe 19 septembrie. Dacă sunteți de acord, punctele 6 și 7 le vom discuta împreună, prioritățile AFCO și conferința privind viitorul Europei și rolul Parlamentului European. Dacă nu se opune nimeni, considerăm proiectul de ordine de zi adoptat cu această modificare. În ceea ce privește reuniunea coordonatorilor, putem vorbi și mai târziu, dar haideți să așteptăm să și să așteptăm până colegii elaborează notele, dar vă pot spune că am ajuns la un acord în ceea ce privește răspunderea pentru diverse texte. Încă nu am stabilit exact toate numele, dar în mare lucrurile sunt stabilite și la următoarea reuniune coordonatorii vor finaliza restul hotărârilor. Trecem acum la partea de care ne vom ocupa cel mai mult săptămâna viitoare, și anume audierea comisarilor numiți, desemnați. Comisia noastră va participa la audierile organizate pentru trei comisari și vicepreședinți. Maroș Șefcovici, care este slovac, vicepreședinte pentru relații interinstituționale și planificare strategică, comisia noastră e responsabilă arături de jurii. Avem două comisii asociate, PETI și ITRE. Al doilea comisar și vicepreședinte care va fi audiat de comisia noastră este doamna Iurova din Republica Ceha responsabilă pentru valori și transparență. Comisia noastră este responsabilă alături de LIBE aici. Comisia asociată este jurii și comisii invitate sunt PETI și Cultură. A treia audiere este cea a vicepreședintei numită de Croația, Dubravka Suica, responsabilă pentru democrație și demografie. Singura comisie responsabilă e comisia noastră. Ca asociați avem uh, comisia Employment și invitați regii, fam și jurii. S-a hotărât deja că acestea vor fi audierile. Domnul Șefcovici va fi audiat luni, 30 septembrie, între 14.30 și 17.30 în sala Ian 2Q2. Vicepreședinta Suicea va avea audierea joi, 3 octombrie, între 18.30 și 21.30 și vicepreședinta Iurova luni 7 octombrie între 14.30 și 17.30. Fiecare comisie responsabilă poate să adreseze candidatului 5 întrebări scrise. Dacă sunt mai mulți comisari responsabili, mai multe comisii, fiecare are dreptul la 3 întrebări. Există două pentru Maroșevcovici, 5 pentru doamna Suicea și 3 pentru doamna Iurova, ca număr de întrebări stabilite. Fiecare candidat poate primi până la 25 de întrebări orale. În cazul comisiunilor mixte, întrebările vor fi împărțite în mod egal. Nu există reguli în ceea ce privește modul în care se împart întrebările orale cu comisiile asociate, dar conferința președinților a hotărât ca timpul de trei ore să fie împărțit după cum urmează. Președintele comisiei are 5 minute la începutul audierii. Dacă sunt doi președinți, o să vorbim fiecare două minute jumate. Comisarul desemnat are un sfert de oră la dispoziție pentru a răspunde, pentru a-și prezenta proiectul pentru început, după care 25 de uh, întrebări, 5 minute fiecare împărțit după cum se consideră de cuvință. Întrebarea 1 minut, răspunsul 2 minute. Există posibilitatea unei întrebări suplimentare pentru același parlamentar de un minut, iar răspunsul trebuie să aibă și el un minut. Vom avea o primă rundă de intervenții ale coordonatorilor, șapte întrebări, urmată de o a doua rundă de 18 întrebări. Deci comisarul desemnat va avea 5 minute și președintele 3 minute pentru a uh, încheia audierea. Grupele pot prezenta propuneri pentru alocarea timpului de intervenție pentru audieri. Coordonatorii deja au căzut de acord pe aceste, uh, pe împărțirea acestui timp. Comisarul desemnat va fi evaluat de coordonatori, atât în ceea ce privește capacitatea sa de a face parte din Colegiul Comisarilor, cât și în ceea ce privește caracteristicile specifice care au legătură cu portofoliul alocat. Coordonatorii Comisiei competente, responsabile pe fond, sunt cei care vor lua hotărârea. Dacă două comisii sunt responsabile pe fond, coordonatorii ambelor comisii se vor reuni și vor hotărâ împreună. Comisiile invitate nu au uh, dreptul la a uh, hotărâ, dar pot să pună întrebări. Comisiile asociate, la finele audierii, se vor reuni separat la nivel de coordonator, după care vor emite o hotărâre care va fi adăugată la evaluarea comisiilor competente care sunt cei care au dreptul la hotărâre. La încheierea hotărârii, la încheierea audierii, când se va lua hotărârea, președintele comisiei sau președinții comisiilor responsabile pe fond vor trimite o scrisoare cu privire la rezultatul audierilor diversilor comisari. Aprobarea comisarului se poate face în unanimitate sau cu o majoritate de două treimi. Dacă nu se ajunge la majoritatea de două treimi, coordonatorii pot să ceară informații suplimentare sub forma unor alte întrebări scrise. În cazul în care nu se oferă un răspuns, putem organiza și o audiere suplimentară, după care să ia hotărârea. Dar și după a doua audiere, audierea suplimentară, trebuie să existe o majoritate calificată. Se pot face și întrebări suplimentare. Scrisorile de motivare trebuie să fie transmise de președintele comisiei către președintele conferinței președinților de comisii. Adică să îmi trimiteți scrisoarea mie în termen de 24 de ore, după care toate scrisorile președinților vor fi trimise conferinței președinților, astfel încât la final să se pronunțe decizia. Asta în ceea ce privește audierile. Dacă există întrebări, intervenții, dacă vreți să interveniți pe, din orice motiv, vă rog. Vă rog. Nessuno vuole intervenire? Nimeni nu vrea să intervină? Prego. Sì, eh, solamente para tra la... Bun, am vrut doar să vă transmit faptul că grupul nostru este de acord cu tot ceea ce ați spus dumneavoastră. Passiamo ora. Bun. Trecem acum la subiectul Brexitului. Un subiect de care ne-am ocupat și conferința președinților a spus că e mai bine să așteptăm, au spus că e mai bine să aștepte inițiativele AFCO. După alegerea făcută de curtea din uh, Regatul Unii de ieri, iată că sunt posibile mai multe scenarii. O să vedem ce o să se întâmple, dar fără îndoială e o lovitură dată partidului care promovează Brexitul, care a încercat să blocheze dezbaterile în Parlament. Nu e treaba noastră să intervenim în discuțiile din Parlamentul Britanic și nici în uh, relațiile dintre regină, guvern, Parlamentul Britanic, însă, dat fiind că hotărârile care se iau în Parlamentul Britanic vor avea impact și asupra noastră, cred că e corect, în calitate de comisie competentă, să avem o poziție oficială, mai ales după votul important de săptămâna trecută de la Strasburg, unde am repetat poziția noastră. Și în acest sens, dați-mi voie să reamintesc că în comisia noastră vom audia reprezentanții cetățenilor britanici care locuiesc în Europa și ai locuitorilor europeni care locuiesc în Regatul Unit, având în vedere că, așa cum am spus de multe ori, începând cu domnul Verhofstadt, care este coordonator Uh, al grupului director pentru Brexit. Deci aceste poziții reprezintă o prioritate și de aceea o să continuăm să ne pronunțăm în numele Parlamentului în ceea ce privește drepturile cetățenilor pe toate aspectele care vizează Brexitul, inclusiv dificultățile cu care se confruntă cetățenii în prezent, care cer să li se dea permise de ședere. La reuniunea coordonatorilor am mai abordat un subiect, și anume backstop-ul. După cum știți, în comisia noastră am cerut conferinței președinților să se organizeze o misiune înainte de finele lui octombrie la granița dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda pentru a transmite un semnal referitor la atenția pe care noi o acordăm acestei etape finale și extrem de dificile din procesul Brexit. Conferința președinților ne-a răspuns, ne-a dat un răspuns negativ și asta spun în calitate de fost președinte al Parlamentului. Vă pot spune că în mandatul anterior a fost luată hotărârea de a nu mai uh, organiza misiuni ale comisiilor individuale din Parlament în Regatul Unit. Însă, cererea făcută de comisia noastră AFCO a fost formulată într-o situație absolut diferită față de cea în care s-a luat respectiva hotărâre în conferința președinților. În reuniunea coordonatorilor am hotărât prin urmare să încercăm să găsim o majoritate în conferința președinților și deci, în cazul în care, după ce verificăm uh, pozițiile diferiților coordonatori, încercăm să vedem dacă există o majoritate și dacă da, mâine dimineață o să trimit chiar eu o scrisoare către conferința președinților prin care să cer încă o dată posibilitatea unei misiuni a comisiei noastre la granița dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda o misiune care să organizeze apoi și alte întâlniri, uh, așa cum a propus cineva. Dar haideți să vedem ce părere au grupurile politice. Subiectul este un subiect de actualitate pentru noi și un subiect care îi acordăm o mare importanță. Prin urmare, propunerea mea este să începem această parte a reuniunii noastre, cerându-i lui Giver Hofstadt să ne prezinte situația, dat fiind că el este coordonatorul nostru și a grupului care se ocupă de Brexit, care se va reuni mâine cu ușile închise. Avem un dialog constant și cu Michel Barnier, care a participat la conferința președinților și care întotdeauna a fost deschis față de noi. Nu putem spune că Barnier ar fi subevaluat rolul Parlamentului și îl vede ca pe un partener egal și mulțumesc asta uh, în numele nostru, în numele colegilor din uh, grupul pentru Brexit, pentru că Barnier întotdeauna a dat dovadă de corectitudine și seriozitate față de noi toți. Bun, haideți să începem discuția dându-i cuvântul domnului Verhofstadt să ne facă o prezentare a situației. Uh, te rog, Ghi. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Ca de obicei, aș putea spune, o să vă spun care este situația legată de Brexit, însă cred că știți că uh, fiecare zi aduce elemente noi. Ieri a fost publicată sentința Curții Supreme din uh, Regatul Unit. Nu putem să ne pronunțăm în legătură cu detaliile acestei sentințe, însă cred că, în calitate de parlamentari, înțelegem cât de importantă este o sentință din partea unei curte supreme. Și cu toții considerăm că niciun parlament uh, nu ar trebui să fie uh, suspendat. Grupul de coordonare primim Brexitul își uh, continuă activitatea. Ne vom întâlni mâine dimineață la orele 8.45 Pentru a afla care sunt uh, ultimele evoluții, vom fi informați de către Michel Barnier. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, o să vă spun care este situația actualizată vis-a-vis -vis de 3, 4, 5 puncte. În primul rând, backstop-ul, plasa de, sigur, de siguranță, Apoi, uh, relațiile viitoare, măsurile pregătitoare în cazul unui Brexit fără un acord. Apoi, drepturile cetățenești, care poate sunt uh, cel mai important element. În Parlamentul European vom avea cel puțin două reuniuni suplimentare. Una în uh, AFCO cu reprezentanții celor 3 milioane în data de 8 octombrie și una în Comisia PETI în data de 2 octombrie pornind de la o serie de petiții depuse de cetățeni. Acestea ne vor permite să discutăm această chestiune. Eu voi participa la reuniunea respectivă în, în uh, reprezentând grupul de coordonare pentru Brexit și apoi, după cum am spus, în data de 8 octombrie va avea loc o reuniune pe acest subiect și aici la Comisia AFCO și dacă îmi permiteți, aș putea să vă spun um, care consider eu că sunt problemele în acest moment legate de drepturile cetățenești, pentru că aceste drepturi au fost negociate în acordul de retragere și problema acum este reprezentată de ce se întâmplă la fața locului și este o problemă care trebuie să-i facem față. În primul rând, în ceea ce privește rezoluția Parlamentului European, foarte pe scurt, cu o majoritate imensă de peste 500 de voturi. Parlamentul European a adoptat această rezoluție. De ce a fost o rezoluție importantă? Pentru că toate rezoluțiile și toate documentele publicate și de grupul de coronare pentru Brexit au reflectat uh, rezoluțiile anterioare și a fost prima rezoluție adoptată în noul uh, Parlament care în proporție de 99% a susținut, a reflectat pozițiile anterioare adoptate de Parlamentul European și de această dată cred că a fost extrem de important ca această poziție să fie reafirmată și de noul Parlament. Apoi, uh, backstop-ul, plasa de siguranță. Știți că această chestiune nu se referă doar la necesitatea evitării unor uh, infrastructuri fizice la frontiera între Republica Irlanda și Irlanda de Nord. Lucrurile merg mult mai departe. Această infrastructură fizică este doar un element, pentru că auzim din partea uh, britanicilor că da, suntem de acord, nu va fi nicio infrastructură fizică la frontieră și că acest lucru ar rezolva problemele. Ei bine, aceste probleme nu ar fi rezolvată. Nu este vorba doar de a evita o frontieră cu infrastructură fizică, dar a evita verificări și controle dincolo de punctele de frontieră între Republica Irlanda și Irlanda de Nord. Uh, nu trebuie să uităm că este vorba de garantarea unei singuri economii pe insula Irlanda. Să existe uh, o singură zonă economică fără, controlare, fără controle, fără frontiere, fără divergență din punctul de vedere al reglementării, fără o divergență din punctul de vedere al standardelor respectate pe insulă, din punctul de vedere al Um, controalelor vamale, așa cum se întâmplă acum. Deci când discutăm despre această plasă de siguranță, discutăm despre garanția ca în situația în care nu se ajunge la un acord privind relațiile viitoare între Regatul Unit și Uniunea Europeană, suntem siguri că frontiera nu va reapărea. Um, deci această plasă de siguranță nu este o soluție ideală, este o poliță de asigurare pentru situația în care, la, la încheierea negocierilor privind uh, relațiile viitoare, s-ar putea să apară probleme la frontieră. Abia atunci ar intra în, vig- în vigoare această uh, plasă de siguranță este o poliță de asigurare că la sfârșitul uh, procesului de negociere, dacă nu s-a găsit o altă soluție mai bună, atunci cel puțin vor fi garantate aceleași consecințe ca și cele de astăzi. Deci există trei obiective legate de această plasă de siguranță. Să se evite o infrastructură fizică la frontiera între Republica Irlanda și Irlanda de Nord, să ne asigurăm că nu există o divergență, divergență între cele două economii, astfel încât principiul unei economii unice pe insulă să fie uh, păstrat și al treilea obiectiv este că astfel putem să păstrăm acordul uh, de pace din Vinerea cea Mare care se referă nu doar la aspectele economice, dar și la evitarea actelor violente, ceea ce este posibil doar prin integrarea celor două părți în același mediu și un alt obiectiv care depășește uh, orizontul Brexitului și anume garantarea um, pieței unice în Uniunea Europeană. Deci, dacă um, Regatul Unit vine cu propuneri alternative, acestea vor fi examinate nu doar dintr-un singur punct de vedere, dacă va fi evitată o uh, frontieră cu infrastructură fizică, după cum am spus, între Republica Irlanda și Irlanda de Nord. Orice propunere alternativă va fi examinată din această perspectivă, dacă păstrează o, economie unică pe insula uh, Irlanda, dacă este respectat acordul din Vinerea Mare, dacă uh, sunt respectate principiile pieței unice, deci nu este suficient să vedem că să credem că prin înlăturarea unei infrastructuri fizice ar dispărea toate problemele. Trebuie să vă spun că în acest moment, pornind de la informațiile de care dispuneți dumneavoastră, domnule președinte, de care dispun și eu, nu putem afirma că au fost prezentate uh, propuneri alternative care să poată să funcționeze din punct de vedere juridic. Au fost prezentate tot felul de non-documente, de propuneri inoficiale, însă acestea nu sunt o alternativă care să funcționeze din punct de vedere juridic, ci reprezintă eventual soluții parțiale din acest punct de vedere și cred că toată lumea știe acest lucru, a citit din presă, există propuneri legate de SPS, de măsuri sanitare și fitosanitare, care să permită continuarea, continuitatea pieței unice pentru produsele um, agricole și alimentare. Însă acest lucru rep- uh, reprezintă doar 30% din economie, um, dar nu sunt acoperite um, serviciile, doar 30% din relațiile din economia respectivă. Deci, propunerile făcute prin așa numitele non-documente, pornind de la informațiile pe care le-am primit noi, cei din grupul de coordonare privind Brexitul, nu reprezintă decât un răspuns parțial la o eventuală soluție alternativă și nu, nu reprezintă o adevărată soluție alternativă care să funcționeze din punct de vedere legal. Tocmai de aceea nu putem, putem spune că da, suntem de acord să renunțăm la plasa de siguranță respectivă și uh, că o soluție parțială va fi uh, suficientă pentru a înlocui uh, backstop-ul. Aceasta este situația în care ne aflăm acum. Să sperăm că vom mai primi și alte propuneri, însă, pornind de la um, ceea ce am primit până acum, uh, aceste propuneri nu sunt suficiente pentru a respecta condițiile pe care trebuie să fie respectate de orice soluție, orice mecanism alternativ. Și uh, aș dori să reiterez uh, lucrurile precizate deja în rezoluție. Noi nu avem nicio problemă, putem accepta un alt sistem uh, în afara acestu- acestei plase de siguranță. Propunerea inițială a Uniunii Europene era o soluție uh, care să acopere întreaga um, insulă. Um, noi nu ne doream, noi ne-am dorit ca acest uh, mecanism să acopere întreaga insulă Irlanda, fără consecințe pentru teritoriul uh, uh, Regatului Unit, însă am dat curs unei cereri din partea Regatului Unit și de aceea am luat-o pe această direcție. A spus, da, nu vă doriți o diferență între Irlanda de Nord și restul Regatului Unit, atunci avem nevoie de această plasă de siguranță pentru Irlanda de uh, Nord. Tocmai de aceea a apărut această uh, variantă în acordul de retragere. Dacă uh, Um, Regatul Unit își dorește acest lucru, putem să revenim uh, fără niciun fel de problemă la o plasă de siguranță care să acopere întreaga insulă Irlanda, nu doar Irlanda de Nord. Deci, în legătură cu acest al doilea punct, vom cere în continuare respectarea acestei plase de siguranță, care este un instrument de asigurare, o poliță de asigurare, nimic mai puțin, nimic uh, mai mult, dar uh, trebuie să fie respectate toate condițiile necesare, toate obiectivele pe care le cunoaște toată lumea, garantarea acordului de pace din Vinerea Mare, garantarea uh, integrității pieței unice și nu este vorba doar de evitarea apariției unei infrastructuri fizice la frontiera între Republica Irlanda și Irlanda de Nord. Și în acest moment uh, Um, nu există alternative, soluții alternative care să poată funcționa în totalitate din punct de vedere juridic, soluții alternative din partea re, uh, re, uh, Guvernului Regatului Și am ajuns la al treilea element, relațiile viitoare și declarația politică în acest sens. Aș dori să vă aduc aminte că problemele nu sunt uh, limitate doar la Uh, această plasă de siguranță, pentru că există tendința de a crede că dacă acest punct ar fi rezolvat, uh, totul, uh, toate problemele ar dispărea. Ei bine, nu. În tratate, în articolul 50, se stipulează cu toată claritatea că acordul de retragere trebuie să fie adoptat în lumina Uh, viitoarelor relații. Așa se precizează în tratat. Și ce înseamnă acest lucru? În lumina relațiilor viitoare ne cere să încheiem un acord de pe acum, un acord cu Regatul Unit despre care va fi natura uh, generală a relațiilor uh, viitoare. Nu detaliat, dar cel puțin direcția um, orientarea viitoarelor relații și acest, toate aceste lucruri se regăsesc în declarația politică. Și până acum, în uh, reuniunile pe care le-am avut cu omologii noștri britanici, se întâmplă următoarele lucruri. Noi spunem, da, o, declarație politică este un lucru bun, însă dacă ne dorim o declarație politică mai ambițioasă, o, dec- o declarație politică mai precisă, răspuns, răspunsul, uh, mișcarea din partea părții britanice este în sensul invers. Ei își doresc o declarație politică cu un caracter mai general, care se îndreaptă înspre un acord de liber schimb, mai mult sau mai puțin, un acord de liber schimb care să nu se bazeze pe prea mult egalitate de șanse, nu prea mult pe o aliniere din punctul de vedere al uh, reglementării și mai mult pe divergență și nu pe convergență. Și punctul nostru de vedere este unul simplu. Cred că toată lumea îl poate înțelege aici în Comisia AFCO, poate și în alte comisii parlamentare cu cât uh, Regatul Unit își dorește un grad mai mare de, uh, de divergență în relațiile viitoare, cu atât accesul pe piața unică va fi mai restrâns. Cu atât mai restrânse vor fi și relațiile comerciale viitoare. Și deci nu este vorba de vreo tactică de negociere din partea Uniunii Europene, ci este o consecință logică a necesității protejării integrității pieței unice. Nu putem să pen- penalizăm toate întreprinderile noastre din acest punct de vedere. Să spunem că da, vom avea un acord de liber schimb cu Regatul Unit foarte cuprinzător care permite un acces uh, uh, larg uh, întreprinderilor pe piața noastră, dar nu trebuie să respecte standardele ecologice, sociale, fiscale și așa mai departe. Deci cu cât uh, egalitatea dintre noi va fi mai redusă, cu cât alinierea din punctul de vedere al uh, reglementării mm, va fi mai redusă, cu atât mai redus din punctul de vedere al uh, domeniului de aplicare va fi și acordul de liber schimb între noi, pentru că nu putem să le spunem, da, aveți uh, acces nelimitat, fără niciun fel de tarife vamale la piața noastră și nu trebuie să respectați niciun fel de standarde, indiferent de ce standarde este vorba, industriale, te- tehnologice, sociale și așa mai departe. Și suntem îngrijorați uh, de acest lucru. Suntem îngrijorați de faptul că după ani de zile în care uh, guvernul uh, Regatului Unit afirma că își dorește o relație foarte profundă, viitoare, așa cum uh, susținuse și Parlamentul European, în acest moment uh, avem senzația că omologii noștri britanici um, ar dori să um, adopte o, direc- o direcție diferită, cu o declarație uh, politică mai generală, cu un acord de liber schimb uh, nu prea cuprinzător, pentru că nu dorim să acceptăm uh, alinierea uh, reglementării ca bază pentru acest acord de liber schimb. Deci, nu avem o problemă legată doar de backstop, ci și de declarația politică și ajung astfel la al patrulea punct. Eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană în lipsa unui acord, dacă suntem pregătiți sau nu pentru această eventualitate. Trebuie să vă spun că am primit din partea Comisiei mai multe dosare uh, Uh, relevante din acest punct uh, de vedere, de pregătire pentru această eventualitate. Mm, Parlamentul European și-a început activitatea în acest punct de vedere în mod intens din decembrie 2017. În numele grupului de coordonare pentru Brexit am trimis o scrisoare președintelui Sassoli cerându-i cu toată urgența ca toate dosarele suplimentare prezentate de Comisia Europeană să fie adoptate înaintea datei de 31 octombrie, astfel încât Parlamentul să facă tot ceea ce ține de competențele sale pentru ca până în data de 31 octombrie toate măsurile uh, necesare pentru a fi pregătiți, măsurile de urgență să fie uh, adoptate. Și uh, reiterez acest lucru. Aceste măsuri de pregătire, măsuri de urgență sunt măsuri care pleacă de la ideea protejării intereselor Uniunii Europene. Nu nu este vorba de așa numite mini-acorduri sau acorduri secundare. Nu ne dorim asemenea acorduri secundare sau uh, uh, minore dintr-un motiv simplu. Dacă începem să acceptăm asemenea acorduri în domeniul aviatic, uh, urmează acorduri pentru pescuit și așa mai departe și dintr-o dată ne dorim în situația pe care tocmai dorim, doream să o evităm. Ca unii să aleagă doar aspectele plăcute din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu este ca un meniu dintr-un restaurant unde intri și poți să-ți uh, alegi uh, felurile de mâncare, mă interesează doar asta, asta și celălalt și în rest uh, nu mă interesează nimic nu trebuie, există posibilitatea de a te bucura de avantajele aduse de Uniunea Europeană, dar trebuie să-ți asumi și responsabilitățile, tocmai de aceea. Suntem dispuși să răspundem preocupărilor uh, cetățenilor, dar vom face acest lucru unilateral, nu în contextul unui mini-acord care este separat de întregul pachet pentru că dacă nu, am acceptat o strategie dăunătoare pentru interesele generale ale uh, Uniunii Europene. Am putea face un acord uh, foarte bun pentru serviciile financiare, dar și să ignorăm, de exemplu, libertatea de circulație. Nu cred că ar fi ceva acceptabil de uh, cineva. Deci, din punctul de vedere a pregătirii, vom fi foarte pregătiți în data de 31 octombrie. Parlamentul European își va fi făcut până atunci uh, temele de acasă și vor fi luate toate măsurile pentru a proteja interesele Uniunii Europene. Și ajung și la următorul punct. Uh, uh, issue. Problema amânării și Marii Britanii. Știți că am fost foarte clar în rezoluția noastră suntem în favoarea unei extinderi dacă vedem și o cale de urmat. Vor avea loc alegeri generale, va exista un al doilea referendum, va exista un acord de retragere, pentru că să sperăm totuși că acest acord de retragere va exista și va fi convenit în viitoarele săptămâni înainte de Consiliul European din decembrie. Deci, în ceea ce privește amânarea ieșirii, Există o unanimitate interinstituțională și în uh, grupul pentru coordonarea Brexitului. Toată lumea este de acord să acorde o extindere dacă aceasta face parte din găsirea unei soluții, dintr-o deblocare a situației actuale. Și ajung astfel la ultimul punct, dar poate cel mai important, în ceea ce privește drepturile cetățenilor, așa cum am spus, voi fi prezent pe 8 octombrie la AFCO pentru a asculta. Nu e prima oară când particip, am văzut deja de multe ori că participa și la PETI, tot în numele Comisiei de Coordonare a Brexitului și o să vă transmit un raport pe 2 octombrie. Trebuie să vă spun însă că nu există niciun fel de problemă cu protecția drepturilor cetățenilor europeni care locuiesc în Regatul Unit, așa cum sunt ele descrise în acordul de retragere. Nu asta e problema. Problema este modul în care administrația Regatului Unit, guvernul, traduce aceste drepturi în așa zisele etape rezolvate pe care uh, cetățenii europeni le pot solicita în modul în care tratează aceste probleme. Deci problema este că lor li se pare că este un fel de solicitare. Deci oamenii trebuie să solicite asta și trebuie să demonstreze foarte multe lucruri. Și unii oameni, există exemple de oameni, de cetățeni care locuiesc în Marea Britanie de 10-20 de ani, dar tot nu au toate documentele. Pentru că acum 20 de ani, când te-ai mutat acolo, nu te gândeai, da, o să fie un Brexit la un moment dat și trebuie să încep să-mi notez de când m-am mutat aici. Deci nu ăsta este primul lucru pe care îl faci când te muți într-o altă țară. Deci au existat exemple și în presa britanică, dar și în uh, presa celorlalte state, de oameni care nu au reușit să, uh, solici, să solicite recunoașterea statutului pe care îl au. Și asta este o consecință a faptului că sistemul introdus de administrația britanică pentru a, aplica, pentru a pune în aplicare acordul de retragere, bazat pe o, un fel de solicitare în care trebuie să demonstrezi diverse lucruri, este greșit. Noi am spus de la bun început, din partea Uniunii, mai bine să fie o înregistrare, deci oamenii să solicite această înregistrare și să fie înregistrați. Și dacă există o îndoială din partea guvernului, este sacina guvernului să găsească probele și să spună nu, uite, aici avem o problemă cu această familie sau cu această persoană, pentru că noi avem indicii conform cărora ei nu au locuit în Marea Britanie mai bine de 5 ani. Pe când acum sarcina probei este inversată, deci ceea ce am spus de la bun început, acordul de retragere e în ordine, nu vrem să-l redeschidem, dar vrem ca administrația britanică să aplice acest acord de retragere într-un mod care să fie o registrare automată și nu o solicitare individuală, așa cum se întâmplă acum. Și asta dintr-un motiv bine întemeiat, pentru că se referă la zeci de mii de oameni, poate chiar sute de mii de uh, cetățeni europeni care locuiesc în Marea Britanie și care ar putea să aibă dificultăți pe viitor. Acesta fiind zise, nu este o problemă doar în ceea ce privește tratamentul aplicat cetățenilor europeni în Regatul Unit. E o problemă în multe state membre și a cetățenilor britanici care locuiesc în alte țări din UE unde administrațiile locale și naționale ale statelor membre le îngreunează viața. Și cred că este absolut necesar să rezolvăm această problemă înainte de a aproba acest acord de retragere. Deci vă solicit insistent să lucrați la asta la nivelul AFCO și cu Comisia Libe. Că știu că există o reuniune comună uh, cu Libe pe această temă. Deci, repet, nu e vorba de schimbarea acordului de retragere, ci este vorba de modul în care se pune în aplicare în practică acest acord. Asta este problema, de fapt. Dar, cum spuneam, nu este o chestie unilaterală, e o, și o problemă a cetățenilor britanici care locuiesc în alte state membre. Deci trebuie să rezolvăm problema înainte de a da undă verde oricărui acord de retragere care va fi convenit în săptămânile care urmează, dacă acesta va fi convenit, bineînțeles. Dar vreau să vă semnalez acest lucru pentru că ați auzit uh, și veți auzi multe lucruri pe 8 știu deja care va fi conținutul uh, audierii de pe 8 și va fi necesar ca Parlamentul și AFCO, împreună cu LIBE, să iau o decizie și să spună cât de departe vom merge și să spună faceți lucrurile așa, altfel nu vom aproba uh, acordul de retragere. Deci este o decizie politică uriașă care trebuie să fie luată de acest Parlament, în special de Comisia AFCO și de Comisia LIBE. Cam asta ar fi, nu o să mai fac rezumat. pentru cele 5 puncte și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la orice întrebări suplimentare, dacă acestea există și dacă doresc colegii să aibă detalii suplimentare despre starea actuală a negocierilor. Mulțumesc foarte mult, Ghi, pentru acest discurs foarte elogvent. Începem dezbaterea acum, întâi cu coordonatorii și apoi cu membrii. Pentru IPP. Pentru PP? Nobody from the socialist? Nu este nimeni din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și îi mulțumesc și lui Guy Verhofstadt pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. Summarize in such little time. Este foarte greu să faci un rezumat al tuturor dimensiunilor acestei probleme într-un timp chiar atât de scurt. Vorbim despre o provocare pentru noi ca Uniunea Europeană și cred că Lucrurile stau bine și la grupul de coordonare pentru Brexit. Tu ești președintele grupului și grupul în sine trebuie să poziționeze Parlamentul drept jucător cheie în această dezbatere și în această negociere. și tu ne ții la curent și te asigur că AFCO, care este comisia responsabilă pe fond pentru Brexit, colaborează îndeaproape cu grupul de coordonare și acest lucru este foarte important în ceea ce privește dimensiunile concrete ale prezentării tale. În primul rând, aș vrea să spun, știu că ești și tu de acord și ai spus și tu asta în plenara de la Strasburg atunci când am discutat rezoluția, care este o rezoluție foarte bună, că în 2016 unii au crezut având în vedere rezultatul referendumului, că ăsta este un semn al, fragment, al eșecului Uniunii Europene, al fragmentării sale uh, și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, Brexitul, dacă se întâmplă în cele din urmă, uh, va fi un lucru pe care noi, pro-europenii, îl regretăm profund, dar a avut un efect opus. Pentru că a avut un efect pozitiv în unificarea statelor membre, atât la nivel instituțional cât și la nivel cetățenesc, nu doar în negocierile cu Regatul Unit, ci și în uh, împărtășirea scopului nostru comun. Și cred că asta este o observație generală pe care trebuie să nu uităm, aceia dintre noi care s-au bucurat de rezultatul alegerilor europarlamentare recente. În ceea ce privește situația concretă a Brexitului, deci care este starea de fapt, sunt perfect de acord cu tot ce ai spus. Plasa de siguranță nu este un scop în sine. Dacă există o alternativă la acest backstop care să atingă același obiectiv, și anume păstrarea acordului din Vinerea Mare, și acum ai explicat și tu, păstrarea unității economice la nivelul insulei, noi putem să o sprijinim, dar deocamdată nu există nicio propunere operațională concretă. Și o să vedem dacă în timpul care ne-a mai rămas până la Halloween o să primim o asemenea propunere, dar permiteți-mi să fiu sceptic. Sunt de acord și cu ceea ce ai spus legat de declarația politică, pentru că asta este ideea. Deci, dacă avem un Brexit fără acord, va fi un proces dureros, dar până la urmă se termină. Da, nu așa stau lucrurile, pentru că tot trebuie să organizezi relațiile viitoare. Și asta înseamnă un fel de acord de liber schimb, regulile OMC și așa mai departe. Deci, uh, nu există practic niciun element pozitiv legat de o ieșire uh, fără acord. Sunt de acord și cred că este un element foarte important uh, și cu ceea ce ai spus legat de mini-acorduri. Mini-acordurile nu sunt un lucru bun pentru că, așa cum ai spus, poți fi de acord pe aici, pe acolo, dar apoi pierzi perspectiva trebuie să ai un pachet, pentru că trebuie să ai niște elemente cu care să poți negocia, poți să cedezi într-o parte și să obții mai mult în altă parte. Deci, evident, trebuie să fie un pachet cuprinzător. Problema standardelor este și ea foarte importantă, pentru că noi, la nivel de Uniune Europeană, trebuie să fim foarte atenți să nu permitem, dacă în cele din urmă se întâmplă Brexitul, să nu permitem o economie de tip Singapore, deci o economie care să concureze în mod neloial cu Uniunea Europeană. Și o ultimă observație legată de uh, viitorul foarte apropiat. Este foarte clar că trebuie să existe o amânare care trebuie să fie solicitată de Regatul Unit. Știm că Camera Comunelor a dat o lege și, după cum bine știți, această lege îl obligă pe primul ministru să solicite o amânare. Nu știm ce se va întâmpla pentru că până în acest moment prim-ministrul Johnson nu pare să fie prea decis. Chiar din potrivă, spune clar că nu vrea să solicite această amânare. Us and, and we should be thinking carefully deci ar trebui să ne gândim foarte atent la ce se va întâmpla. Pentru că asta ar putea duce la o ieșire fără acord accidentală, într-un fel. Deci un prim-ministru care să nu respecte statul de drept dintr-un stat membru. Și asta va face ca instituțiile să se, să se confrunte cu o dilemă foarte dificilă dacă ajungem vreodată în această situație. Renew Europe, est-ce que vous voulez... Renew Europe, doriți să interveniți sau este suficient? Deci mai întâi coordonatorii în numele grupurilor. Le Verts? Il n'y a personne? Nu dorește nimeni să intervină? DACR. EGR. Eu Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu este membru plin al comisiei, dar a trebuit să plece, din păcate, așa că îi țin eu locul. Cred că este un subiect foarte important și săptămâna trecută la Strasburg am avut o discuție foarte bună și o dezbatere foarte bună pe tema Brexitului. În primul rând, evident, decizia Curții Supreme din Regatul Unit este foarte importantă. Este o decizie, a, o hotărâre a unei instanțe britanice și, unei, și a Parlamentului Britanic și deci prim-ministrul trebuie să accepte aceste hotărâri. Problema principală e în curtea lor, practic. Noi trebuie să monitorizăm, să urmărim îndeaproape ce se întâmplă și ce fac. Noi, la nivel uh, european, trebuie să nu uităm că britanicii sunt și vor rămâne europeni, indiferent dacă sunt în Uniunea Europeană sau nu. We have Europeans all over the European... Avem europeni pe tot continentul european și aceasta a fost decizia uh, poporului britanic luată printr-un referendum, partea unui proces democratic. Dacă ne place sau nu, asta e, nu e treaba noastră, a fost alegerea lor și dacă au ales să adere la Uniunea Europeană, trebuie să aibă și posibilitatea să plece din Uniunea Europeană. Problema legată de, rămâne de Irlanda, de stabilitatea uh, Irlandei, este foarte importantă, pentru că Irlanda este o țară stabilă de 20 de ani încoace, dar în același timp avem uh, nevoie de flexibilitate din ambele tabere, atât din tabăra britanică cât și din tabăra europeană pentru că nu cred că este în interesul nostru sau nici măcar în interesul britanicilor să avem un Brexit dur sau să avem niște rezultate proaste după 31 octombrie. Realitatea este că uh, Regatul Unit este pe locul 5 în rândul economiilor din lume și vor exista relații între Regatul Unit și Uniunea Europeană și după Brexit. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că în urmă cu câțiva ani, după referendum, de mai multe ori am auzit uh, spunându-se, atunci când uh, lucram în Parlamentul Național, am auzit de mai multe ori, deci, spunându-se din partea europeană, în diverse reuniuni ale comisiilor, când se discuta Brexitul și se gândea cum vor evolua lucrurile, am auzit spunându-se că Mm, e mai bine să fie în afara Uniunii, ca acordul să vină din uh, Uniunea Europeană și nu din afară. Deci dacă există un acord, trebuie să fie atât de rău pentru Marea Britanie, încât aceștia se simtă pedepsiți pentru că britanicii au decis să plece din Uniunea Europeană. Și cred că de la bun început a fost o poziție extrem de greșită, pentru că uh, nu e datoria noastră să pedepsim pe cineva pentru că a luat o decizie pe baza unui referendum. Scopul nostru este să găsim o soluție care să fie cât mai convenabilă pentru ambele părți. Dar vom vedea ce se va întâmpla peste o săptămână în două, pentru că timpul zboară și să sperăm că va exista un tip de acord care să mulțumească ambele tabere, astfel încât rezultatul referendumului să fie apreciat și respectat și în același timp să avem relații bune pe viitor cu Regatul Unit. Mulțumesc! ECR Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vă mulțumesc și pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Sunt uh, de acord în mare cu liniile acestei prezentări. Nu o să elaborez foarte mult pe fiecare punct în parte, dar am vrut să fac câteva observații legate de două lucruri. În primul rând, backstop-ul și în al doilea rând, relațiile viitoare între continent și Regatul Unit. De la bun început am spus că backstop-ul este o încercare de a pune uh, Uh, o jucărie pătrată într-un cerc. Este un subiect foarte dificil. Știm că britanicii vor să aibă acorduri de liber schimb uh, cu toată lumea, vor ca Regatul Unit să fie global din nou, dar vor și o relație bună pe viitor cu uh, Uniunea Europeană. Deci, cele trei uh, obiective principale ale, ale uh, acordului e, uh, sunt uh, păstrarea integrității pieței interne, păstrarea acordului din Vinerea Mare și păstrarea uh, economiei unice la nivelul insulei, când bunurile circulă între sudul și nordul insulei pentru că există valoare adăugată în economia modernă care se adaugă în diverse puncte geografice. Și e bine de spus că pentru prima oară um, britanicii au făcut o propunere în documentele neoficiale, așa cum a spus domnul președinte Juncker, de a se crea o aliniere între Irlanda de Nord și regulile pieței interne. Cu toate acestea, din câte știu eu, această propunere nu merge suficient de departe. Deci există și alte propuneri de uh, aliniere a controlelor sanitare și fitosanitare, controle uh, fizice, dar nu pentru toate produsele agroalimentare. Nu există aliniere pentru bunurile industriale și nu există nici propuneri uh, operaționale, sunt mai degrabă aspiraționale. Dar noi avem nevoie de niște texte juridice, avem nevoie de niște propuneri juridice care să poată fi transpuse în lege. Deci lucrurile merg în direcția cea bună, dar nu este suficient. Trebuie să păstrăm, uh, să salvgardăm aceste trei scopuri. O a doua observație era legată de viitorul relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Este acum foarte clar că britanicii vor să aibă un fel de acord de liber schimb sui generis. Problema este nu neapărat la nivelul tarifelor, pentru că cred că acum avem uh, o piață comună. Uh, problema este legată de barierele netarifare și alinierea standardelor în ambele tabere. Și dacă nu se ajunge la un acord pentru o aliniere la standardele noastre, fie ele de mediu sau de protecția consumatorului sau sociale și așa mai departe, vom avea un vecin și un concurent care nu joacă de pe picior de egalitate. Deci este extrem de important ca pentru viitoarele relații să nu avem doar un acord tarifar și să păstrăm tarife zero așa cum avem acum, pentru că am negociat ani de zile pentru a avea tarife zero pentru 99% din produse, deci avem tarife 0% pentru britanici, deci haideți să le păstrăm și în acest sens alinierea este foarte importantă, alinierea la standarde. Eu am votat în favoarea rezoluției și cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a ajunge la o înțelegere. În ultima parte a rezoluției pe care am votat-o am spus că putem fi de acord cu o amânare a uh, punerii în aplicare a articolului 50 dacă acest lucru evită uh, ieșirea fără acord pentru că ieșirea fără acord va crea haos de la 1 noiembrie cu administrația vamală, cu regulile OMC, cu taxe de până la 24%, cu multe rezultate negative, nu doar pentru economia țărilor din jur, Franța este lovită puternic și Irlanda va fi lovită cel mai greu, și apoi și țările de jos, dar și Germania și uh, nordul Franței, deci uh, toată economia continentului va fi uh, afectată. Există un studiu al Universității din Leuven uh, legat de impactul uh, ieșirii fără acord asupra tuturor statelor membre și impactul este uriaș pentru că nu vorbim doar de uh, comerțul direct, ci și de cel indirect, de lanțurile de furnizare, deci o să lovească și Italia și alte țări. Bineînțeles, cel mai mare impact este asupra britanicilor, dar cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a ajunge la un acord. Fără a face concesii de la cele trei scopuri principale pe care le avem. Deci a existat un al treilea pas, o primă propunere de a limita alinierea la uh, Irlanda, la Republica Irlanda și Irlanda de Nord, ceea ce ar fi o idee bună, dar nu e suficient. Și nici măcar nu garantează aceste nu există garanții pentru aceste propuneri. Totuși să sperăm că uh, Parlamentul, Camera Comunelor, care nu-și dorește un scenariu de tip ieșire fără acord, poate ajunge la o majoritate uh, pentru a obține un Brexit ordonat. Este și în interesul lor și în interesul nostru, deci este într-un interes comun. Și vorbim despre o piață foarte mare. Nu e o piață micuță undeva în America de Sud. Este piața muncii și este o piață foarte mare cu un import și un export foarte mare. Vă mulțumesc. UE. Uh, thank you, thank you, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că și ghei și ceilalți au recunoscut faptul că guvernul britanic n-a prezentat un aranjament alternativ care să poată funcționa corect din punct de vedere juridic. De aceea, l-am ascultat pe Ghi vorbindu-ne despre protejarea obligațiilor și intereselor UE, lucru care merg mână în mână. Evident, există obligația care să asigure că nu se aduce atingere tratatului internațional, legislației uh, tratatelor ONU și backstop-ul a fost într-adevăr un semn de flexibilitate pentru că lucrurile erau clar formulate și flexibil. Dacă ne gândim la ultimele 65 de zile, de când Boris Johnson e prim-ministru. A pierdut majoritatea, a pierdut șase voturi în Camera Comunelor, fratele lui nu mai e ministru, a pierdut 21 de deputați, a ales să suspende ilegal Parlamentul, a indus o nerare pe regină, laburiștii sunt în haos, e un război între ei și în Irlanda de Nord Ni se spune că ar trebui să rămânem pe trenul ăsta care se îndreaptă spre prăpastie, uh, chiar uh, și în ceea ce privește încălcarea obligațiilor ce uh, decurg din tratatele internaționale. Există o dispoziție în acordul din Vinerea Mare referitoare la această situație și de ce nu suntem salvați în loc să ni se spune, și l-am ascultat pe președintele Juncker, m-am întâlnit cu Michel Barnier, și ne-au spus că nu din vina lor, în ciuda eforturilor lor, că în cazul în care există un Brexit dur, uh, vom avea o graniță fizică în Irlanda. Și Michel Barnier ne-a spus că s-ar putea să ia câteva săptămâni, ba chiar zile, să fie construită granița aceasta. Există o dispoziție în acordul Vinerea Mare care poate împiedica acest lucru. Deci nu e vorba de un accident și corolarul natural uh, să ducă la construirea unei grănice fizice în Irlanda. Parlamentul, negociatorii, instituțiile au o alegere pe care pot să o facă pot să îmbunătățească cel puțin o parte din mm, daunele pe care le va suferi zona asta, care va avea cel mai mult de pierdut. Sunt și alte state membre care vor fi uh, afectate de Brexit, dar nimeni nu-i cunoaște pe britanici mai bine decât noi. Ei n-au plecat niciodată de undeva fără să lase o debandadă în urma lor. Și asta se va întâmpla și aici, în Europa. Și când vorbim despre Irlanda, vreau să mă asigur că deputații înțeleg perfect cum stau lucrurile și că tot ce fac, fac în cunoștință de cauză. Există 300 de mile frontieră, 310 mai exact, mile frontieră în Irlanda cu 300 de puncte de trecere a frontierei. Să nu credeți că dacă punem niște puncte de frontieră pe drumul acesta, vom proteja integritatea pieței unice, pentru că nu e așa. Oamenii trebuie să se nu se mai minte 35.000 de soldați n-au putut asigura această protecție pe durata conflictului, pe durata unui conflict. Deci, pe timp de pace, Uniunea Europeană nu va putea face nici ea același lucru, indiferent de câte puncte de frontieră introduce, decât dacă nu plănuiți să construiți un zid ca cel plănuit de Trump. Și uh, Trump a spus ieri că Uh, situația este foarte bună cu Barry Johnson după 65 de zile. A menționat drepturile cetățenilor și ăsta este un lucru la care chiar aș vrea să ne gândim. Există mai mulți cetățeni irlandezi cu parașapoarte irlandeze decât sunt cetățeni britanici în Irlanda de Nord. Trebuie să respectăm acordul din Vinerea Mare indiferent că ești britanic, irlandez sau ai ambele cetățenii. Dar în acest context, dacă e să luăm o categorie de cetățeni care se bazează pe uh, puncte de frontieră. Bun. Uh, Trebuie să înțelegem că pe asta se bazează și sunt 310.000 de frontieră și gândiți-vă câți oameni trec acele puncte de frontieră pentru a merge la serviciu, la școală și dacă uh, ai astfel de protecție la punctele <laughs> respective, ca și cum mergi într-o altă regiune, într-un stat terț, trebuie să mergi acolo cu, de exemplu, dacă ai un câine uh, folosit în scopuri medicale. Cum te descurci să treci uh, înainte și înapoi frontiera în fiecare zi? Trebuie să înțelegem că nu e vorba doar despre uh, mașini de spălat și uscătoare. Nu putem. <laughs> Trebuie să înțelegem că este vorba de oameni care trec frontiera. Ei sunt uh, Uh, în centrul atenției noastre. De asta spun să nu lăsați în urmă cetățeni europeni care locuiesc în Irlanda de Nord. Cetățenii irlandezi cărora li s-a spus că este dreptul tuturor născuți pe insula Irlandei să facă parte din naționalitatea irlandeză, pentru, din națiunea irlandeză, pentru că asta spune pașaportul meu. Sunteți o comisie care se ocupă cu chestiuni constituționale și vă spun că există o cale de sortire constituțională. Nu cerem uh, implicare externă, dar credem că UE uh, trebuie să încear, încerce să facă tot ceea ce poate pentru backstop și să înțeleagă că dacă nu, soluția nu e neapărat o graniță fizică, mai există și o altă soluție în acordul de la Vinerea Mare. Există o dispoziție acolo, un acord care permite cetățenilor din Irlanda de Nord să voteze din ce Uniune vor să facă parte. Uniunea cu Regatul Unit sau Uniunea Europeană. Și dacă vrem, există o cale democratică să aplicăm această soluție și Parlamentul și Comisia noastră trebuie să ia în serios situația. After the coordinators, uh, the Vice President, do you want to put questions, please? Colegii coordonatorii, dacă vor să intervină. Grazie Presidente, io ringrazio chi ha fatto la... Mulțumesc. Fatto la relazione. Domnule președinte, mulțumesc colegului care a făcut o prezentare inițială foarte concretă, precisă și utilă Uh, într-un subiect așa de sensibil cum este cel al Brexitului. Trebuie să respectăm hotărârea luată de cetățenii britanici cu speranța, zic eu, că ar putea să existe o schimbare, o turnură. Știu că este dificil, din ce în ce mai dificil, mai ales având în vedere cine conduce Regatul Unit în momentul de față, dar cred că este important să nu cedăm în fața presiunilor și să uh, privim spre viitor cu speranța că turnura respectivă poate se va produce, deși deocamdată nu există vreun semn. E important, deși s-a spus, dar repet, uh, că trebuie să fim fermi, serioși și promți în ceea ce privește subiectele care trebuie să uh, fie în continuare de importanță între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Pentru că trebuie să oferim protecție cetățenilor, trebuie să respectăm deciziile, dar trebuie protejate și drepturile cetățenilor europeni care locuiesc sau lucrează în Regatul Unit. Cred că trebuie să încercăm să identificăm niște elemente precise pe care să nu cedăm. În primul rând, acordul de retragere trebuie să fie un pachet complet. Deci nu o serie de intervenții disparate care să nu pună deloc capăt discuțiilor. Apoi, prioritatea noastră rămâne să evităm o retragere fără acord. Trebuie să ne implicăm la maxim aici și să facem tot ce putem evident, tot ce se poate, și să spunem clar că suntem dispuși la o nouă prelungire, dacă ni se va cere, evident, Și în al doilea rând, cred că trebuie să continuăm să ne luptăm pentru drepturile cetățenilor, mai ales să luăm notă de o veste bună și anume hotărârea Curții Britanice în ceea ce privește suspendarea Parlamentului un lucru la care, sincer, nu ne așteptam, dar care era foarte important dacă uh, ne doream să ne asigurăm că democrația nu este încălcată în Regatul Unit. Cred că ați văzut ce s-a întâmplat la Strasburg și colegii britanici ar trebui să vadă acest lucru ca un gest de bunăvoință și ca o invitație de a continua să lucrăm împreună pentru a apăra pacea, drepturile lor și drepturile noastre. Bischoff Yes, I listened very... Am ascultat cu mare atenție raportul și informațiile oferite de grupul Brexit și întrebarea mea ar fi dacă dumneavoastră credeți că vor apărea schimbări datorită deciziei luate de Curtea Supremă și care sunt uh, posibilele scenarii pe termen scurt. Pentru că este clar că la Strasburg am făcut această rezoluție comună, am subliniat care sunt condițiile pe care le vom accepta în cazul unei prelungiri, dar întrebarea este Vedeți vreo modificare posibilă sau rolul nostru este în continuare de spectator care așteaptă să vadă ce se întâmplă? Gărenț. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare care mi se pare că a fost lăsată oarecum mai departe, dar totuși este foarte importantă. Cineva a spus aici că lăsăm impresia că vrem să pedepsim Regatul Unit. Eu sunt împotriva acestei atitudini pentru că nici Michel Barnier, nici conferința președinților, nici uh, șeful nostru, colegul nostru care uh, a participat la negocierile cu Regatul Unit, domnul Verhofstadt, n-au acționat în această direcție. Din potrivă, totul a fost făcut pentru a da dovadă de o atitudine constructivă. Discuțiile acestea se situează în cadrul identificării responsabilului. Dacă există un eșec, vor exista dezavantaje de ambele părți. Nu noi suntem cei care trebuie să pedepsim Regatul Unit. Alții vor face asta. Mă gândesc aici în special la agențiile de notare. Michel Barnier a spus, înainte de începutul negocierilor, ceea ce a fost hotărât în 28 va fi plătit în 28. Deci există datorii de plătit. În cazul unui nou deal vom avea o problemă mare noi. E drept, dar și Regatul Unit, pentru că agențiile de notare, când emit un aviz cu privire la o țară, uh, se uită să vadă dacă și-a ținut țara respectivă cuvântul, promisiunile, dacă a plătit datoriile. Dacă nu, vinovații față de angajamentul luat sunt cei care plătesc deci există un mare risc la nivelul reputației și eu cred că trebuie să avem în vedere acest lucru ca fiind un lucru esențial. Și în cazul în care lucrurile se răutățesc și are loc o declasificare de la agențiile de notare, asta va fi plătită foarte scump. Și cei care sunt responsabili în negocierile actuale, începând cu țara care urmează să iasă, trebuie să fie conștienți de acest lucru. Mulțumesc! Doamna Berter acum. Mulțumesc, domnule președinte! Sunt primul britanic care intervine în discuție și vreau să-mi cer scuze pentru eforturile, timpul alocat. Fac tot ce pot, cum face și partidul meu de acasă, să oprim Brexitul și să ne ajutăm pe toți să ne trezim din coșmarul acesta. Publicul britanic uh, a fost informat la referendum, va fi ușor să ieșim din Uniunea Europeană, o să preluăm controlul, totul va fi în ordine. Și acum toată lumea privește spre Parlament. Uh, și uh, cei care au avut încredere cred că râd cu o mărăciune. Nu știu până la urmă cine controlează Westminsterul, dar evident uh, lucrurile nu sunt clare. vor fi făcute efortul pentru a acuza Uniunea Europeană cum că ar vrea să sancționeze, să pedepsească Regatul Unit. Și cred că puteți să rămâneți cu coloana vertebrală dreaptă când sunteți acuzați de așa ceva, pentru că negocierile s-au făcut ca la carte, domnul Barnier, uh, comisia de negociere, uh, s-au dat peste cap să-i ajute pe britanici să aibă un plan atâta vreme cât se respectă regulile, și cred că asta se întâmplă, de fapt, acuzațiile respective nu și-au uh, rostul. Ce s-a întâmplat este că articolul 50 a fost declanșat fără să existe un plan. Nici înaintea referendumului, nici pe durata referendumului și Chiar și în graba asta de a declanșa articolul 50 nu s-a făcut niciun plan. Și cred că asta s-a văzut de altfel destul de clar. Și cred că Uniunea Europeană a făcut mari eforturi cu prim-ministrul anterior și a ajuns la un acord care includea garanția aceasta de backstop. Și am vorbit despre asta de multe ori. Ce mă preocupă pe mine acum este că în acordul respectiv era menționată o perioadă de tranziție care se scurtează din ce în ce mai mult și asta o să fie problematică dacă se ajunge totuși la un acord și dacă nu avem acest acord care se treacă de Camera Comunelor, ceea ce e destul de probabil, pentru că nu văd cum în următoarele săptămâni se poate ajunge la un acord, atunci noi vom încerca să cerem o prelungire și ce am hotărât la Strasburg săptămâna trecută e foarte util pentru că ne aflăm într-o situație nebunească în care e ilegal să ieși fără un acord și nimeni nu vrea o ieșire fără un acord dar putem face asta doar cu o prelungire. Deci situația e absolut dementă. Cine va cere acest lucru? Nici măcar nu știu. În, în ultimele ore nu m-am mai uitat la știri, nici nu mai știu dacă avem guvern sau prim-ministru. Deci cine o să ceară prelungirea aceea până la urmă? Tratatul spune că guvernul Regatului Unit. Traversăm o perioadă nebună și mai ales pentru noi, deputații pro-europeni. Eu vreau ce e mai bine și pentru țara mea și pentru Uniunea Europeană și asta e destul de greu. În ceea ce privește frontiera cu Irlanda, am fost foarte sinceri în acest sens și guvernul britanic a vorbit despre o schemă, despre referitoare la comercianții cei mai de încredere în format electronic, dar ai ofițeri vamali, ai grăniceri care sunt acolo ca să-i oprească pe cei în care nu poți avea încredere și sunt mulți care intră în această categorie care uh, încalcă regulile, care duc lucruri peste frontiere, care desfășoară activități uh, necurate. OMC-ul de asemenea trebuie să știe care e frontiera, pentru că conform regulilor OMC trebuie să se știe unde începe țară și se termină alta și este o frontieră pentru a aplica tarife și cote. se menționează tarifele foarte des, dar cotele pentru producătorii și agricultorii britanici vor intra la categoria celor globale, mondiale, la OMC. Deci dacă avem agricultorii sau crescătorii de oi, vor concura cu cei din Australia, pentru că vor intra în cotele globale de import în UE. Deci chiar dacă nu vor fi tarife suplimentare, problemele o să apară de la cotele acestea. Și știm că lanțurile de aprovizionare sunt niște structuri foarte complicate. Am auzit zilele trecute că 88% din șoferii de camioane care, sau din camioanele care vin din Dover și din alte porturi nu sunt britanice. Nu știm, vor fi necesare puncte de verificare, permise de muncă pentru aceștia. În ceea ce privește cetățenii, Asta este un element cheie, pentru că noi suntem aleși de cetățeni și noi suntem o principală voce. Și cum a spus Ghi, trebuie să se aplice un anumit statut și asta afectează femeile cel mai mult. De ce? Pentru că majoritatea celor care stau acasă, îngrijesc copiii, sunt femei și nu au uh, acte uh, nici uh, cărți de muncă, nici declarații de venit, deci n-au uh, toată această hârțogără cu care să-și dovedească situația. Am, de exemplu, o femeie care mă ajută cu curățenia, a venit din Franța și uh, i s-au refuzat actele, deși lucrează acum și în calitate de consilier. libertatea de circulație pentru cetățenii britanici care locuiesc în Uniunea Europeană va dispărea dacă nu avem un răspuns coordonat din partea statelor membre, lucru care în momentul de față nu există și uh, cred că e un lucru pe care trebuie să-l analizăm, pentru că dacă ieșim, mai ales fără un acord, asta va ține de competența statelor membre și e îngrijorător pentru cei care, până la urmă, și-au construit o viață pornind de la ideea că sunt liberi să se deplaseze și să muncească noi. Ce facem în cazul în care ajungem în situația în care, în plenara din Strasburg, ni se prezintă un acord care nu ne place și care nu oferă protecție cetățenilor. Refuzăm acordul? Putem răspunde cu da sau cu nu doar. opțiuni care, evident, nu pot decât să ducă la haos. Nu-mi imaginez pe cineva inteligent care să fi creat un astfel de scenariu. Și mai există și insulele Falkland. 96% din peștii pescuiți acolo sunt importați în Portugalia și Spania. Și calamarii Uh, care sunt preferați de spaniol, de portughezi, vor pleca din insulele Falkland înghețați în câteva săptămâni și o să fie pe drum undeva la jumătatea uh, la Atlanticului pe 31 octombrie. Ce o să se întâmple cu peștia aia? Și cu punctele de prelucrare care îi așteaptă. Uh, acordul din Vinerea Mare a fost menționat în diferite grupuri azi dimineață, dar trebuie să înțelegem că în Irlanda de Nord nu există guvern. Adunarea a fost suspendată cu 2 ani jumate, 3 ani în urmă, fără să existe un guvern. Și este pur și simplu abandonarea îndatoririlor. Trebuie să vedem dacă putem obține o prelungire Știm că vor urma un alt guvern dacă asta se întâmplă și sperăm că vom putea avea niște discuții de bun simț cu Regatul Unit, să oprim Brexitul ăsta în totalitate, după care să reîncepem negocierile de pe picior de egalitate cu alte state membre și să ne realăturăm familiei în care ne regăsim și dacă e nevoie, da, trebuie să organizăm un alt referendum ca să confirme această alegere în mod democratic. Dar chiar și înainte de un al doilea referendum, eu cred că o să avem un nou guvern care, ne va, care va cere o prelungire astfel încât să se poată negocia cu acel nou guvern. Mulțumesc, eh, Silvia Pereira. Mulțumesc, Silvia, Silvio Pereira. I would like to... Vă mulțumesc, domnule președinte, la fel ca și ceilalți colegi. Permite, permiteți-mi și mie să-i mulțumesc lui Guy Verhofstadt pentru um, prezentarea cuprinzătoare pe care ne-a ținut-o, pentru um, rolul de lider pe care îl are în, uh, în grupul de coordonare privind Brexit. Desigur, hotărârea Curții Supreme Britanice, asta în caracter extraordinar, a fost luată în unanimitate și a transmis un mesaj puternic de sprijinirea statului de drept și a unei democrații parlamentare cu, și reprezintă o înfrângere uh, devastatoare pentru primul ministru Johnson. Desigur, britanicii sunt cei care trebuie să discute, să decanteze consecințele politice ale acestei decizii. Ce putem spune este că până acum guvernul britanic nu a reușit să vină cu vreo alternativă care să funcționeze, care să fie concretă și să înlocuiască plasa de siguranță. Deci suntem în această situație în care primul ministru insistă asupra faptului că dorește să obțină un acord, dar nu face nimic pentru a se apropia de poziția respect, uh, respectivă, de a obține un acord. Pe de altă parte, după cum ne-a prezentat uh, și Guy Hofstadt, ne confruntăm cu noi bariere în calea um, găsirii unui uh, acord. Noi bariere apărute la masa negocierilor și aș dori să mă refer la flexibilitatea de care a dat dovadă Uniunea Europeană și la această presupusă uh, pedepsire a Regatului Unit de către Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să fim foarte clari din acest punct de vedere. Uniunea Europeană nu a inventat problema frontierei irlandeze pentru a îngreuna viața uh, guvernului britanic. Nu așa stau lucrurile. Faptul de a obiectivul de a evita o frontieră dură fizică este unul împărtășit de Regatul Unit și de Uniunea Europeană. Pro- această problemă reprezentată de frontiera irlandeză nu este o problemă inventată și există o problemă acolo generată de contradicția fundamentală între obiectivul de a nu exista uh, controle la frontieră și o mm, Uh, divergență fundamentală din punctul de vedere al reglementării de partea cealaltă a frontierii. Uh, este o problemă cu caracter fundamental și nu mă surprinde deloc Uh, faptul că există, guvernul britanic întâmpină dificultăți în a găsi o soluție acestei probleme. Deci nu este vorba de faptul că Uniunea Europeană nu ar fi dat dovadă de un grad suficient de mare de flex, flexibilitate față de acest punct. Și un alt lucru pe care aș dori să-l precizez. Aș dori să vă aduc aminte că în situația în care ajungem la un acord, la o înțelegere, chiar dacă nu avem motive să fim optimiști, suntem dispuși să uh, examinăm uh, orice propunere care va veni din partea Regatului Unit, acordul respectiv trebuie să fie aprobat și de Parlamentul European. Pentru că unora le place să discută foarte mult despre existența unei majorități sau uh, absența unei uh, majorități în Camera Comunelor și uită că dacă un asemenea acord va fi găsit cu câteva zile înaintea uh, serii de Halloween și Parlamentul European va trebui să fie consultat și să pronunțe vis-a-vis -vis de un asemenea acord. Deci nu cred că avem motive de a fi optimiști din acest punct de vedere. Și adevăr, adevărul este că nu există un mandat pentru o retragere a Regatului Unii din UE pentru un Brexit în uh, absența unui acord. Nu există un mandat în acest sens din partea uh, cetățenilor britanici, nici din partea casei Camerei Comunilor sau din partea Camerei uh, Lorzilor în acest sens. De fapt, Camera Comunelor a decis că dacă nu se va ajunge la un acord, atunci ar trebui să există o altă amânare a Brexitului suntem în situația în care avem două parlamente care funcționează în totalitate, care au aceeași părere. Dacă nu va fi găsit un acord, atunci articolul 50 ar trebui să fie mm, extins. Noi ne-am făcut uh, temele de acasă la Strasburg. Am adoptat o rezoluție prin care ne pronunțăm în favoarea sprijinirii uh, unei asemenea extinderi dacă nu se găsește, nu se ajunge la un acord. Și acum cred că a venit rândul oamenilor uh, politici din Regatul Unit pentru a se asigura că o lege adoptată de uh, Camera Comunelor este și respectată astfel încât, dacă negocierile dau greș, să aibă loc o amânare. Este o poziție foarte clară și nu cred că ar trebui să acceptăm aceste sugestii, cum că Uniunea Europeană dorește să îngreuneze viața Regatului Unit pentru a pedepsi uh, rezultatul referendumului. Noi încercăm să apărăm obiectivul comun de a evita apariția unei frontiere dure pe insula Irlanda și pentru a apăra în același timp integritatea pieței unice, care este desigur datoria noastră. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu uh, multe din cele exprimate deja în această dezbatere și nu discutăm această temă pentru prima dată. Dacă discutăm plasa de siguranță, trebuie să înțelegem că aceasta este una din principalele probleme care ar trebui să fie rezolvate de această înțelegere, de acest uh, acord uh, care trebuie să respecte decizia luată de poporul britanic. Dar există și o altă dimensiune uh, la care s-a referit și Ghi, și anume drepturile cetățenilor. Nu, aș, nu m-aș pronunța în legătură cu import, care sunt chestiunile mai importante. Însă, oare nu am, am putea să discutăm despre o plasă de siguranță pentru drepturile cetățenilor? Și poate Ghi ne ajută să înțelegem cum am găsit o soluție din acest punct de vedere dacă nu, nu, va, fi găsit, nu va fi găsit un acord. Oare nu ar trebui să încercăm să încheiem un acord internațional între Regatul Unit și Uniunea Europeană în locul unor uh, acorduri unilaterale între 27 de state membre și Regatul Unit, pentru că dacă am face astfel, ar exista o lipsă de unitate și ar dispărea sentimentul uh, apartenenței uh, continentului european. Și cred că trebuie să găsim un răspuns la această întrebare până în octombrie 31. După cum a spus Curtea Supremă, împiedicarea Parlamentului din exercitarea propriului uh, mandat nu a fost uh, făcută în mod uh, legal și mm, cred că una din marile realizări ale istoriei britanice este reprezentată de sistemul uh, judiciar. Sistemul legal din um, Marea Britanie este considerat de un personaj istoric ca fiind adevărata întruchipare a excelenței și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru în momentul în care discutăm despre cum putem să găsim soluții la problemele pentru, uh, cu care se confruntă cetățenii. Domnul Lău. Vă uh, mulțumesc, bună ziua tuturor, mă numesc Rupert Lowe, reprezint partidul Brexit. Am fost ales de oameni adevărați uh, cu ocazia alegerilor europene, sunt o persoană în carne și oase și um, asist la aceste negocieri um, um, dintr-un roman de-a lui Kafka care se poartă între autoritățile britanice și cele europene de trei ani. Uh, Referendumul din anul 2016 a fost foarte clar. Cetățenii britanici au votat să părăsească Uniunea Europeană în ciuda recomandării venite din partea propriului guvern de a vota pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Și de atunci vedem că dorința cetățenilor este ignorată de diferitele guverne. Din punctul de vedere al situației în care ne aflăm între Uh, din punct de vedere a relațiilor între Regatul Unit și Uniunea Europeană, în calitate ca om de, amaceri, de, om de afaceri, nu pot înțelege de ce nu este posibil să ajungem la un acord uh, comercial rezonabil între Uniunea Europeană, mai ales în condițiile în care uh, Regatul Unit are un uh, deficit de aproape 100 de miliarde de uh, lire sterline în relațiile comerciale cu Uniunea Europeană. Să nu ajungem la un asemenea acord rezonabil ar însemna să fim cu totul și cu totul responsabili față de bunăstarea propriilor cetățeni și eu încerc pur și simplu acum să înțeleg de ce două instituții destul de rezonabile, două entități destul de rezonabile nu pot ajunge la un acord. Am ascultat toate argumentele privind plasa de siguranță, privind uh, frontierele, tarifele, vamale. Tocmai am uh, participat la o reuniune foarte brodnică în această uh, dimineață cu organizație Prosperity UK unde au fost uh, prezentate soluții alternative la toate aceste probleme, dacă există voința politică din partea ambelor părți de a le accepta. Domnul Verhofstadt s-a referit la situația cetățenilor uh, europeni în Regatul Unit și a celor britanici în uh, Uniunea Europeană, care poate fi rezolvată din nou dacă există voința politică necesară. Nu știu, cred că ieri ați uh, aflat uh, decizia uh, extraordinară a Curții Supreme împotriva uh, guvernului uh, britanic. În, în hotărârea lor se spun următoarele. Decizia de a suspenda sau de a sfătui monarhul să suspende parlamentul ar, este ilegală dacă suspendarea are un efect de a împiedica în lipsa unei justificări adecvate Uh, posibilitatea ca Parlamentul European să își exercite mandatul în care îi revine în calitate de legiuitor. Articolul 50 cere o retragere din Uniunea Europeană respectându-se uh, uh, Constituția Britanică. În data de 11 aprilie, Theresa May a folosit, un, uh, au folosit competențe uh, Regale pentru a cere extinderea articolului 50 și întrebarea mea este următoarea. Am părăsit Uniunea Europeană ca urmare a hotărârii judecătorești de ieri, pentru că eu cred că lucrurile nu sunt atât de clare și poate este un subiect care ar trebui să fie examinat mai în detaliu de comisia dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Corbett. Thank you. Thank you. Sorry to have arrived late. I, I... Vă mulțumesc. Îmi pare rău că am, uh, so- am sosit puțin uh, cu întârziere. Da, îmi pare rău că am sosit după ce domnul Fahofstadt și-a încheiat prezentarea, dar tocmai m-am întors din Regatul Unit și mm, pot să înțeleg uh, sentimentul de exasperare pe care probabil uh, multe state europene îl uh, au față de Regatul Unit, dar mă bucură să văd că această exasperare este direcționată înspre guvernul Regatului Unit și nu înspre Regatul Unit. Cred că toată lumea înțelege că, că Boris Johnson nu reprezintă întreaga uh, națiune britanică. De fapt, guvernul său este un guvern minoritar. Și singurul motiv pentru care nu am uh, acceptat alegeri anticipate acum este că pentru că nimeni nu are încredere în primul ministru să organizeze alegeri după Uh, dizolvarea Parlamentului. Um, primul ministru ar avea în continuare posibilitatea să aleagă singur data pentru aceste alegeri și ar putea, fără niciun fel de problemă, să prevadă o dată pentru aceste alegeri după 31 octombrie, tocmai pentru a împiedica Parlamentul să se pronunțe, să facă ceva pentru a evita un Brexit în lipsa unui acord. Acesta este singurul motiv pentru care partidele de, opozi- de opoziție au refuzat uh, uh, organizarea unor alegeri anticipate. Am spus că este vorba de un guvern uh, minoritar în uh, Camera Comunelor și uh, ce doream să spun este că toate partidele de opoziție doresc să organizeze un, referend- un referendum vis-a-vis -vis de posibilitatea de a ne retrage în din Uniunea Europeană fără un acord uh, sau de a rămâne în continuare membri ai Uniunii uh, Europene sau de a ne pronunța pe marginea unui acord posibil. Este un lucru justificat pentru că Brexitul uh, nu se mai aseamănă deloc cu promisiunile frumoase care ne-au fost făcute în urmă cu trei ani și jumătate. Ni s-a spus că lucrurile vor fi foarte ușoare, că vom face economii, că economia britanică va avea doar de câștigat și tocmai de aceea cred că uh, trebuie să revenim în fața uh, opiniei publice și sondajele de opinie publică ne arată că și cetățenii poate și-au schimbat uh, părerea și până la urmă David Davis, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, a fost primul negociator din partea Regatului Unit pentru Brexit, care afirmase că dacă uh, o, într-o o democrație nu poate să se răzgândească, încetează să mai fie o democrație. Deci, din toate aceste uh, motive, este foarte posibil ca la un moment dat să mai fie, să fie organizat un alt referendum uh, legat de Brexit. Cei care se opun unui alt, uh, organizării unui alt referendum spun că cetățenii s-au pronunțat în urmă cu trei ani și acum trebuie să-și țină gura și să accepte orice le este prezentat de către uh, guvern. Acest argument este inacceptabil și are un caracter, car- caracter profund antidemocratic și cei care se opun organizării unui nou referendum o fac pentru că se tem că vor uh, pierde și că pe urma, ca urmare acestui referendum uh, Marea Britanie va rămâne în Uniunea Europeană. Doamna Scott Caton. Hmm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că rezoluția de săptămâna trecută a inclus uh, ideea ca că evitarea unui Brexit uh, fără acord este motiv suficient pentru a conferi o extindere. Și pe mine m-a preocupat faptul că până acum dezbaterea s-a axat în jurul aranjamentelor economice, acordurilor de liber schimb, uh, au fost discutate și chestiuni legate de drepturile cetățenești și, la fel ca și domnul Scholz, Mă desamăgește faptul că nu am reușit să cădem de acord de a, pentru a garanta în această rezoluție, mă reciproc, drepturile cetățenești. Pe mine mă preocupă situația cetățenilor din Regatul Unit și din Uniunea Europeană din punctul de vedere al uh, presiunilor continue asupra sistemului democratic cauzate de Brexit. M-am temut că acest lucru se va, însemn, va, se va întâmpla ca urmare a organizării acestui referendum și acesta este efectul asupra democrațiilor adus de asemenea referendumuri. Și vedem cât de dificil este să depășim acest blocaj în care ne aflăm. Însă, cred că această presiune continuă, această extinderi uh, suplimentare nu face decât să uh, Uh, creeze tensiuni și mai mari uh, și demonstrează vulnerabilitatea instituțiilor democratice din, uh, din Regatul Unit, chiar dacă noi suntem considerați a fi mama tuturor democrațiilor. Ieri a fost pronunțată o hotărâre istorică vis-a-vis -vis de ilegalitatea deciziei de a suspenda parla- Parlamentul, însă Boris Johnson nu dorește să-și uh, dea demisia, ci uh, ignoră această hotărâre judecătorească. Și în acest moment există multe alte exemple care ne demonstrează uh, cât de suferindă este democrația în acest moment în țara noastră. Uh, um, foarte mulți oameni se referă la faptul că trebuie respectată decizia um, referendumului, dar de ce, din partea cetățenilor, dar de ce trebuie să o respectăm dacă ea se bazează pe informații și pe uh, false, pe minciuni? De ce uh, politicienii europeni mm, și britanici ignoră această problemă democratică din Regatul Unit? um, oamenii din circunscripția mea electorală îmi scriu în continuare și mă întreabă, suntem în continuare cetățeni europeni și ne întrebăm ce face Uniunea Europeană pentru a ne proteja democrația de la noi de acasă. Și pe bună dreptate, sunt cetățeni europeni și așteaptă uh, protecție din partea instituțiilor europene. Haideți să ne imaginăm, uh, dacă, ne, dacă am merge înapoi în timp 20 de ani și spune că peste 20 de ani democrația britanică a dat greș și că a devenit un stat ne- nedemocratic în vecinătatea Uniunii Europene. Parlamentul European ar considera că a făcut tot ceea ce ținea de prerogativele sale pentru a proteja interesele cetățenilor britanici care acum doresc să rămână în Europeană și care nu pot să-și exprime această voință datorită deficiențelor instituțiilor democratice. Mulțumesc! Angel. Very briefly, <coughs> Chair, I would like... Foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori să fac două observații. În primul rând, eu cred că ar trebui să avem, așa cum s-a întâmplat la ultima sesiune din Strasburg, o poziție clară și fermă. Și ar trebui de asemenea să fim foarte atenți, să nu dăm impresia că pedepsim Regatul Unit. Deci trebuie să fim foarte atenți. Foarte mulți vorbesc într-o asemenea manieră încât uh, ai senzația că sunt anti-britanici. Și aceasta este o mare greșeală. Aici cred că ar trebui să tragem învățămintele din ce spunea și Michel Barnier și din comportarea lui, pentru că el a fost întotdeauna impecabil, a fost foarte ferm dar niciodată nu a spus vreo vorbă care să fie împotriva poporului britanic. Este flegmatic, este cel mai englez dintre francezi. Și cred că ar trebui să ținem uh, cont de acest exemplu. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de istor- decizia istorică, de hotărârea istorică de ieri, pentru că, din punctul meu de vedere, este un fel de apel, un fel de scrisoare pentru democrația liberală de pretutinde, nu doar cea din uh, Regatul Unit. Și aici uh, îi invit pe colegul Hoțmato să nu fie de acord. Pentru că instituțiile britanice nu sunt slabe. Dacă erau slabe, ceea ce s-a întâmplat până acum cum ar fi solicitarea de prorogare, cum ar fi deci, decizia de ieri, astea nu s-ar fi întâmplat. Ceea ce se întâmplă în Regatul Unit este exact ce se întâmplă în Uniunea Europeană, în instanțele europene. Este un conflict între democrația directă și democrația reprezentativă. Și acest lucru nu reprezintă o singularitate, nu este o excepție ce se întâmplă în Regatul Unit. Se întâmplă în Italia, se întâmplă în Franța, se întâmplă în toată Europa. Deci este aceeași luptă. Lupta între democrația liberală și reprezentativă și cei care doresc uh, democrație uh, directă. Și știm de la Aristotel și Plato că aceasta este scurtătura către demagogie. demagogie. Deci, ceea ce ar fi practic un eșec al democrației. Și lupta pe care o vedem noi în Regatul Unit este aceeași luptă pe care o avem și în Uniunea Europeană, nu e diferită. Și poate instituțiile din Regatul Unit sunt mai rezistente decât unele uh, din anumite țări europene. Dar aici ar trebui să nu uităm acest lucru. Noi suntem gardienii democrației reprezentative. Aceasta ar trebui să fie lecția pe care ar trebui să o învățăm din hotărârea judecătorească de ieri. Altre richieste de interventi. Prima de la parola Verhofstadt per un breve. O să-i dau cuvântul domnului Verhofstadt pentru un scurt răspuns, dar dați-mi voie să subliniez lucruri spuse și de Barnier, de altfel, în ultima sa intervenție de săptămâna trecută de la Strasburg. E foarte important ca backstop-ul pentru a proteja companiile noastre, agricultura noastră și acțiunile împotriva schimbărilor climatice. Pentru că suntem pionieri, suntem în avangardă și fără backstop riscăm ca pe piața internă să intre produse agroalimentare produse de origine animală, produse de tip sanitar și farmaceutic care vin din state terțe, care nu sunt supuse controalelor și regulilor pe care noi am hotărât să le impunem crescătorilor noștri, agricultorilor noștri. Backstop-ul trebuie să garanteze, de fapt, și capacitatea de a concura la nivel global pentru companiile noastre pe lângă protecția cetățenilor, sănătății cetățenilor și animalelor. Vă amintiți de povestea cu vaca nebună? O frontieră prin care să poată intra. Noi suntem pentru o frontieră flexibilă, dar frontiera flexibilă trebuie să fie cumva protejată de un, un sistem de reguli care să garanteze lucrurile pentru companiile și sănătatea noastră. Nu uitați, deci, de vaca nebună. Nu putem ignora acest lucru și cred că protecția juridică a acestei părți a economiei reale, pe lângă protecția cetățenilor și lor, este la fel de importantă ca alte lucruri despre care am vorbit. Deci, Kiverhofstadt. O scurtă concluzie și apoi trecem la următorul punct. Yes, thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu foarte succint. Sunt de acord cu toate intervențiile de până acum, inclusiv cu intervenția reprezentantului partidului Brexit. Sunt de acord chiar și cu reprezentantul LCR astăzi. Ne cunoaștem de 49 de ani. Am uh, fost colegi la Universitatea din Ghent. Este acordul flamand, dacă vreți. Am 49 de ani, e prima oară când sunt de acord cu el. Glumesc, bineînțeles. Dar cred că s-au spus lucruri foarte inteligente astăzi de către toată lumea în dezbatere și asta este o dovadă a faptului că există o unanimitate mare în această uh, în acest Parlament și asta cred că contează foarte mult de partea cealaltă a canalului Mânecii, această unitate care există în Parlamentul European. și deci nu e nevoie să reamintim acest lucru. Poate doar două observații. În primul rând, nu cred că se poate spune că Marea Britanie este un eșec al democrației. E părerea dumneavoastră, dar eu nu cred asta. Eu cred chiar contrariul, de fapt. Că ceea ce se întâmplă este posibil pentru că guvernul ia o decizie și instanța spune nu. Asta este un exemplu de democrație funcțională de stat de drept funcțional, de separarea puterilor în stat. Deci, nu e normal că ce a încercat Johnson să facă, dar din fericire a fost oprit. A fost oprit de sistemul britanic. Și asta nu se întâmplă în toate statele membre. Și aș putea să dau un exemplu, dar nu o să o fac, pentru că altfel începem o discuție pe alte teme. Deci toată lumea poate să spună la început că este o democrație ciudată, că un uh, președinte de parlament poate să spună că un amendament e valid și altul nu. Cred că aici, dacă s-ar întâmpla Parlamentul European, asta ar fi uh, ucis cu pietre, dar uh, este o părere. Nu putem spune că este un eșec. Este un sistem democratic care funcționează și Uh, Casa Lorzilor este iarăși un uh, bun exemplu. It's important to underline. Second, what I want to underline deci este primul lucru pe care vreau să-l uh, subliniez. Al doilea este cuvântul pedapsă și cu asta o să închei. Deci nimeni nu se gândește că o să-i pedepsim. Deci nu poți amesteca apărarea valorilor a unui sistem de libertăți, de piață unică și așa mai departe cu uh, pedepsele. Nu e o problemă de pedepsă, e o problemă de apărare a valorilor și principiilor noastre și a pieței unice. Asta facem, de fapt, aici. Și sunt unii care spun că vrem să-i pedepsim, dar nu. Trebuie doar să ne apărăm piața internă și să apărăm drepturile și valorile noastre. Și de aceea uneori suntem foarte stricți. Dar trebuie să facem asta, pentru că consecința Brexitului nu poate fi subminarea întregului mediu juridic și politic pe care l-am înființat în Uniunea Europeană. Dacă există o țară care vrea să plece, atunci uh, poate să plece. Există reguli ca să aderi, 49 de reguli și a 50 ca să pleci. Dar nu poți să subminezi proiectul european în sine prin asta. Și trebuie să vă spun că niciodată nu a existat în mintea vreunui negociator sau vreunui membru al uh, Comisiei de Coordonare uh, această idee că o să-i pedepsim pentru că au uh, uh făcut o solicitare pe baza articolului 50. Nimeni nu se gândește la asta și nimeni nu se va gândi vreodată la asta. Astea sunt cele două observații pe care doream să le fac și a existat și o întrebare legată de momentul în care ne aflăm acum și de propunerile noi care a apărut uh, în urma hotărârii uh, Curții Supreme. Nu avem nicio informație în acest sens, eu nu cred că e așa, dar mâine uh, la 8.45 ne întâlnim cu Michel Barnier și cu grupul de coordonare, vom avea o nouă ședință și dacă uh, vedem că a apărut o situație de urgență, putem să convocăm o ședință specială a AFCO, pentru că președintele Comisiei AFCO va fi și el prezent. Deci dacă apar evoluții urgente, putem face o ședință suplimentară a, a AFCO. Mulțumesc foarte mult și felicitări pentru cravata foarte elegantă. Congratulations for your speech, but also for... Felicitări pentru discurs, dar și pentru cravata foarte elegantă. <laughs> well, point six and seven. Punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi, prioritățile AFCO și conferința privind viitorul Europei și viitorul uh, Parlamentului European. Ambele sunt esențiale pentru noi și cred că trebuie să consolidăm uh, puterile Parlamentului European. Acesta este angajamentul nostru și cred că Parlamentul European este singurul Parlament care nu are dreptul de inițiativă legislativă. Mai mult sau mai puțin. Singurul. But, but, is important. Second liberty. Dar este important și cred că sunt în favoarea acestui drept pentru orice parlament din lume. Celălalt punct este legat de dreptul de anchetă. Știți că există probleme. Am spus acest lucru și în reuniunea coordonatorilor. Uh, avizul uh, jurii nu este unul pozitiv, dar continuăm. Și un alt punct este procesul candidaten. Și această conferință importantă legată de viitorul uh, Europei. Trebuie să fim protagoniști, pentru că viitorul Europei nu este un punct important doar pentru viitoarea Comisiei Europeană și pentru viitorul Consiliu, ci este casa democrației. Dacă vrei o Europa mai bună, o Europa mai democratică, noi trebuie să fim protagoniștii la următoarea conferință. Am fost la întâlnirea cu Giscard d'Estaing Convenția și, evident, Convenția Viitorul Europei este extrem de importantă. Această conferință va pava calea pentru o nouă convenție, deci dacă vrem să schimbăm lucrurile. We are talking on... Din punctul meu de vedere, Europa își capătă un pic acum. Pentru că vorbim despre problemele noastre mărunte și nu ne uităm la viitor. Și trebuie mm, vedem că au apărut niște protagoniști noi pe scena mondială, Statele Unite, China, India. Și noi vorbim despre problemele noastre naționale. Și cred că este important dacă vrem să fim protagoniști pe scena globală. Cred că acest lucru este esențial pentru orice dezbatere pe aceste puncte. Este treaba Comisiei AFCO să facă asta, pentru că noi suntem în centrul dezbaterii în Parlamentul European. Și cred că este deci important să avem o dezbatere nu prea avem mulți coordonatori în sală, dar ar trebui să avem o dezbatere, o dezbatere care este deschisă și membrilor. Cine dorește să înceapă? Luis de Veza and then Corbett. Yes. Ah, ah, ah, just a moment. Rangel, Corbett, sorry. Luis de Vesa. Um. Rangel, apoi Corbett. Pues if you want to, to talk for a round uh, with the party, because it's the, in name of the different groups, okay? Deci putem avea o rundă cu vorbitori în numele diverselor grupuri politice. Uh, Rangel, apoi Luis de Veza și apoi mergem la uh, reprezentanții grupurilor politice. Foarte pe scurt și foarte direct. Primul lucru pe care trebuie să-l uh, subliniem este că există o legătură directă, într-un fel, între prioritățile AFCO, pe de-o parte, și subiectele care vor fi decise sau discutate în conferința privind viitorul Europei. Prioritățile noastre trebuie să fie definite astfel încât să ne gândim la conținutul acestei conferințe. pentru că acesta va fi forumul unde se va face designul unor schimbări frumoase sau instituționale pentru viitor și acest lucru ține de competența AFCO, este punctul central al competenței AFCO. În al doilea rând, ținând cont de acest lucru, cred că este foarte important să ne asigurăm că uh, pentru că în acest moment nu știm cum va fi organizată conferința președinților și știm deocamdată doar că trebuie să implice pe cetățeni, deci nu doar instituțiile și reprezentanții lor, dar și cetățenii. Și aici cred că este foarte important, pentru că așa cum am spus mai devreme, cetățenii sunt foarte importanți, dar în spatele, dar întotdeauna există această uh, confruntare între repre democrația reprezentativă și democrația directă și sarcina noastră este să apărăm democrația reprezentativă. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că există o participare puternică a parlamentarilor uh, europeni și aici cred că uh, rolul președintelui AFCO este extrem de important. Trebuie să avem și reprezentanți, o reprezentanță o reprezentare puternică, mă scuzați, din partea parlamentelor naționale. Și trebuie să creăm o coordonare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Avem reuniunile COSAC și așa mai departe, dar e un lucru pe care trebuie să-l să, -l, ținem uh, la care trebuie să ținem. Deci să ne implicăm noi, dar să fie implicate și parlamentele naționale. Apoi, vom avea și partea cetățenilor. Nu știu cum vor funcționa lucrurile. Avem exemplul lui Macron, dar nu știu dacă acest model va funcționa și la nivel european. Deci vorbim despre modelul de organizare. În al doilea rând. I agree with uh, uh Share. Uh... Sunt de acord cu președintele Tajani Dreptul de inițiativă legislativă ar trebui să fie scopul nostru, obiectivul nostru. Și, bineînțeles, acesta va fi și conținutul conferinței privind viitorul Europei, sunt sigur de asta. Cred că ar trebui să ne luptăm și asta ar trebui să fie o prioritate pentru noi. Să ne luptăm pentru a vedea cum interpretăm rolul Consiliului Uh, Uniunii Europene, deci Consiliul de Ministri pe viitor. Pentru că avem în raportul Brock, în raportul Verhofstadt, suficiente elemente pentru a încerca să transformăm Consiliul într-o Camera Ecoului pentru statele membre, pentru că acum este un organism jumătate politic, jumătate legislativ. Dar ar trebui să fie o, o, o cameră care să reprezinte popoarele și uh, care să funcționeze într-un fel ca un senat un senat în care să fie reprezentate statele membre și s-au făcut multe cercetări și de către serviciile juridice ale Parlamentului european. Și deci aș adăuga la prioritățile noastre această viziune a unui Parlament european cu două camere, deci bicameral. Și acest lucru ar putea fi introdus ca propunere a Parlamentului în această conferință privind viitorul Europei. Apoi, Există mai multe subiecte tipice și clasice pentru AFCO, care evident reprezintă prioritățile noastre și ar trebui să ne uităm și la puterile judiciare. Pentru că eu cred că cea mai puternică forță constituțională în Europa și în viața politică din Europa este puterea juridică. Pentru că ei lucrează zi de zi cu Constituția, deci e un fel de sistem bazat pe jurisprudență, cam cum se întâmplă în Regatul Unit. Deci eu întotdeauna vorbesc despre gelozie constituțională între Regatul Unit și Uniunea Europeană din această cauză. Dar eu aș revizita separarea puterilor în Uniunea Europeană. Deci, partea juridică, partea executivă, partea legislativă. Și așa ar trebui să prezentăm lucrurile. Dar o să le las cuvântul și colegilor, pentru că altfel am o listă care ar putea dura o zi întreagă. Ruiz de Vesa. Muchas gracias, eh, señor presidente. La verdad es que este... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aceste două puncte sunt extrem de importante și o să încerc să vă prezint perspectiva noastră asupra primului și apoi și asupra celui de-al doilea. Președintele deja a semnalat unele dintre prioritățile noastre, cum ar fi dreptul de inițiativă al Parlamentului și altele. Da, eu cred că trebuie să pornim de la o viziune partajată, pentru că noi suntem Comisia pentru Afaceri Constituționale, ceea ce înseamnă că există o structură constituțională europeană și rolul nostru este să încercăm să îmbunătățim această structură constituțională. De ce e nevoie de îmbunătățiri? Pentru că au trecut 10 ani de la aprobarea tratatului de la Lisabona și evident că e nevoie să actualizăm sistemele noastre în două direcții în ceea ce privește politica publică, în primul rând, și în ceea ce privește instituțiile. În domeniul politicilor publice e evident că unele dintre marile priorități abordate astăzi nu se regăsesc în tratat ca atare sau chiar în tratate. Nu se regăsesc în sensul că tratatul nostru vizează furnizarea de bunuri publice europene. Și există bunuri publice europene care în 2009 nu erau la fel cu ce avem acum. Mă gândesc la lupta împotriva schimbărilor climatice. Mm, dacă ne gândim la tratat și la formulări, vedem că nu rezultă ceea ce ne-am angajat să facem ieri la Națiunile Unite, în acordul de la Paris. În același timp, dacă ne gândim la flexibilitatea pe care am introdus-o în pactul de stabilitate și creștere sau în angajamentul cu pilonul european al drepturilor sociale, ne dăm seama că tratatul nu este actualizat, nu include aceste ambiții. Este evident că tratatul, pe lângă faptul că are în vedere o serie de restricții la nivelul deficitului și datoriei, trebuie să aibă în vedere și o ambiție în ceea ce privește dimensiunea investițiilor care să vizeze uh, procesul acesta contraciclic când se declanșează recesiuni economice. Avem Green Deal-ul, care este promovat de Comisia Europeană și care trebuie să se găsească în mod permanent în tratat. Astea sunt doar niște exemple, cum am spus, ca să ilustrez cât de important este să ne actualizăm tratatele. Constituția noastră, practic, cel puțin din punct de vedere funcțional. În același timp, trebuie să actualizăm și instituțiile, și anume procesul decizional european. E necesar dacă vrem să fim mai democratici și mai eficienți în același timp. Dacă ne gândim la legitimitatea democratică, aici avem și chestiunea dreptului de inițiativă a Parlamentului, și deci vrem un rol consolidat al Parlamentului în sistemul interinstituțional, care să aibă putere de codecizie egală cu Consiliul în domenii importante cum ar fi bugetul multianual, de la care suntem excluși, după cum știți, la stabilirea propriilor resurse și de aici suntem excluși. Apoi, în ceea ce privește procesul de armonizare fiscală sau introducerea de impozite la nivel european, unde din nou nu avem un cuvânt de spus și Trebuie de asemenea să fim mai eficienți în ceea ce privește luarea deciziilor. Nu neapărat aici, unde facem asta cu majoritate, dar în Consiliu, unde, în continuare, e nevoie de unanimitate în multe dintre hotărâri, sau cel puțin în cazul deciziilor cheie, cum ar fi în aspectele la care m-am referit, printre care și armonizarea fiscală, politica externă. Și asta ne împiedică să luăm hotărârile în mod rapid și eficient. Și lucr- lucrăm într-o lume a giganților care nu așteaptă nimic pe nimeni și nu o să ne aștepte pe noi. Prin urmare, avem nevoie de a fi mai democratici, avem nevoie de a fi mai eficienți și de aceea e important să construim o uniune pe o structură federală. Guy Pascal și alți colegi știu că nu o să fie iritați de ce spun eu aici, pentru că sistemul nostru este în mare măsură federal. Există multe lucruri care se aplică deja în Uniunea Europeană pe sistem federal. Dacă altcineva interpretează lucrurile diferit, trebuie să înțeleagă că nu mă refer la altceva, doar la ceea ce am spus exclusiv. Însă, în orice caz, asta trebuie să fie ambiția noastră. În tratatul de la Lisabona există posibilități de a avansa în această direcție. Există clauzele pasarele, evident, însă perspectiva de schimbare a tratatelor pe termen mediu, pentru a avea noi politici și pentru a avea o dimensiune mai democratică și mai eficientă, este una de neevitat. Și comisia noastră în Parlament trebuie să joace un rol de lider. Cum foarte bine a spus domnul președintele în cadrul conferinței privind viitorul Europei. Și cu asta și închei. Sunt de acord că în momentul de față conferința este un fel de obiect politic neidentificat, pentru că nimeni nu știe exact care va fi funcțiile, componența, conținutul și astea sunt lucruri care trebuie cunoscute. Și cred că doamna Suicea, care va fi alături de noi săptămâna viitoare, ne-ar putea da informații în acest sens. Dar, în orice caz, este important să ne asigurăm că Parlamentul va avea un rol de protagonist în această conferință a liderilor și rolul AFCOM Parlamentul European și, ca să fac o sugestie concretă în acest sens, cred că n-ar fi rău ca invitația la această conferință să fie realizată sub formă unei declarații interinstituționale între Parlament, Comisie și Consiliu. Mulțumesc! Bien. Renew Europe. Renew Europe. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să mai mă leg de tot ce am spus, pentru că nu avem cum să mai terminăm la timp dacă aș face-o. Două puncte aș vrea să menționez. Sunt de acord uh, cu multe subiecte pe care le-ați menționat și modul în care conferința pentru Europa trebuie să le implementeze. Aș merge un pic mai departe. Am spus asta și la reuniunea coordonatorilor, repet, și aici în comisie. Cred că nu trebuie să ne limităm la rolul clasic care ne revine în structura internațională. Trebuie să fim niște promotori. Parlamentul reprezintă cetățenii cum bine a spus domnul Rangel, nu trebuie să punem pe poziții contradictorii uh, democrația reprezentativă și altă formă de democrație. Nu, democrația reprezentativă pe care o reprezentăm noi trebuie să fie o forță care să ajute la îmbunătățirea funcționării democrației în general. Noi suntem un spațiu de gândire al democrației. Asta este Comisia AFCO. Trebuie să ne gândim la viitorul Europei și ca să facem asta, trebuie să ne gândim mai mult decât o fac Comisia sau Consiliul, să ne gândim, da? La legătura pe care o putem avea cu cetățeni și cu societatea civilă în general. Trebuie să vedem cum putem integra aceste structuri în procesul decizional. Și poate asta este deosebirea cu Convenția Macron, să spunem, care era un spațiu de dezbateri și apoi uh, într-o, printr-o lănțuire mai greoaie, uh, s-a vorbit despre puterea ce decurge din executivul francez. Trebuie să ne gândim la alt mod de funcționare, astfel încât cetățenii și societatea civilă în general să se simtă implicați în procesul decizional. Sincer, eu cred că trebuie să fim o forță promotoare înainte de decembrie și să mergem și în fața Comisiei și în fața Consiliului cu propuneri pentru această conferință pentru Europa și pentru viitorul Europei și să reluăm ceea ce s-a întâmplat în conferința cu Giscard d'Estaing în colegiu unde să nu fie reprezentate doar instituții, ci și societatea civilă în toate formele sale și cetățenii. Mi se pare un lucru foarte important și repet aici, în fața tuturor colegilor, că îmi doresc din suflet ca în comisia noastră să pornim cu această propunere pe care să o facem par președintelui Parlamentului care să ducă propunerea celorlalte instituții și dumneavoastră, domnule președinte, sunteți cel mai bine poziționat pentru acest lucru, pentru că ați fost președinte al Parlamentului, acum președinte al Comisiei AFCO și uh, ați fost uh, în fosta convenție de stanc. Deci, insist să nu așteptăm uh, bunăvoința Comisiei și Consiliului care să vină cu răspunsuri, ci să fim noi cei care inițiază mișcarea. Dreptul de inițiativă parlamentară și așa mai departe, aveți sprijinul total al grupului nostru și vom participa la aceste discuții comune și aceste dorințe comune. Și vreau să spun, și vreau să spun înainte de viitoarea audiere a comisarilor, apreciind faptul că există deputați care um, vin la reuniunile noastre ca să înțeleagă dinainte cum se desfășoară lucrurile în AFCO. Deci vreau să spun că în scrisoarea doamnei van der Leyen către comisarii săi există un termen limită pe două subiecte, listele transnaționale și șpițăn candidat. Și doamna van der Leyen a cerut să uh, fie luate niște decizii înainte de iunie 2020. Și de asta insist, dacă Comisia începe să fixeze o agendă, să nu fim noi cei care blochează lucrurile. Haideți să uh, încercăm să definim cum va fi definită agenda aceasta pentru conferința pentru viitorul Europei. Nu doar asta să vină nu doar din partea unui membru al Parlamentului, dar chiar din uh, partea unui membru al comisiei noastre. N-am înțeles la cine vă gândiți, spune domnul președinte. Bun. Des, äh, des Nu pot decât să mă pronunț de acord cu propunerile colegului nostru Duro, Cred că, într-adevăr, trebuie să ne gândim cum va trebui să arate această conferință și uh, Ideile pe care le-am auzit până acum merg, uh, acoperă o gamă foarte largă, o conferință care poate fi organizată aici în Parlamentul European, până la dialoguri organizate peste tot în Uniunea Europeană. Cred că este bine să avem uh, elemente din ambele uh, propuneri. Însă, ce mi-aș dori ar fi să nu pornim de la zero cu acest proces, pentru că în ultima legislatură ne-am ocupat de acest subiect. Această comisie a redactat o serie de, de texte. S-a discutat cu această ocazie care sunt posibilitățile din tratatele existente, care ar fi modificări, modificările de tratate necesare, ce am învățat ca urmare a crizei legată de moneda euro am uh, discutat, am, am tot invitat la Strasburg uh, șef de state și guvern. Comisia organiza mai multe, mai mult de 200 de asemenea dialoguri cu cetățenii și nu mm, cred că ceea ce este important că la sfârșitul acestui proces ajungem la o adevărată transformare, pentru că dacă nu, cetățenii nu vor dori să participe la uh, acest dialog, pentru că exist, ar apărea sentimentul că doar se discută și că nu se schimbă nimic și atunci de ce să participăm la uh, un asemenea exer- uh, exercițiu. Această chestiune trebuie să fie o prioritate pentru noi în calitate de Comisie pentru Afaceri Constituționale, să asigurăm că acest proces va duce și, uh, va și, va și duce la modificări. Impresia mea a fost că mm, cetățenii își doresc ca Europa să se ocupe de problemele majore și uh, Uh, Uniunea Europeană trebuie să poată să aibă competențele necesare vis-a-vis -vis de schimbările climatice, vis-a-vis -vis de evaziunea fiscală din partea multinaționalelor, vis-a-vis -vis de noile probleme aduse de transformările digitale și pentru că acest, pentru a face față acestor provocări, Uniunea Europeană trebuie să se schimbe. Străim într-o lume în care um, suntem trași într-o parte și de alta de China și de respectiv de Statele Unite ale Americii și pentru a ne putea apăra interesele trebuie să putem uh, vorbi la unison. Și în plus, um, prioritățile din uh, scrisorile care descriu mandatul fiecărui comisar în parte ne dau motive să fim uh, optimiști și mi-aș dori ca atunci când vine vorba de registrele obligatorii pentru contactele cu lobbyiștii, la care lucrăm de mulți ani, să putem avansa acum cât mai repede posibil, astfel încât această chestiune să devină o prioritate și să fie încheiată de noua comisie. Mi-aș dori de asemenea ca și uh, propunerea creierii unei autorități independente în domeniul etic să devină uh, realitate și uh, poate ar trebui să venim și noi cu o propunere concretă despre uh, cum ar trebui să arate o asemenea autoritate și mă apropiu de sfârșitul intervenției mele. Și uh, este vorba de conse- consecințele mm, evenimentelor de după, al, uh, de după alegeri, faptul că procesul spitzen, candid, candidate n a candidaților de vârf nu s-a desfășurat așa cum ne-am dorit, așa cum ne-am dorit. Lucrurile ar trebui să funcționeze mai bine uh, cu ocazia alegerilor din 2024 și dacă ne dorim ca acest lucru să se întâmple până în 2024, cred că foarte repede trebuie să demarăm pașii necesari pentru a schimba uh, legea electorală, pentru că știm că este nevoie de foarte mult timp și tocmai de aceea acest lucru ar trebui să fie prioritar pentru noi. Net eh, de Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu această idee a democrației reprezentative. Este ideea fundamentală. În ceea ce mă privește, sunt totul de acord cu inițiativele legisla... puterea de inițiativă a Parlamentului. E o competență ce ne revine și conferința aceasta privind viitorul Europei trebuie să fie uh, promovată de instituții și, în primul rând, de Parlamentul European. Pentru că e vorba și de parlamentele naționale și nu trebuie să neglijăm parlamentele entităților federale și văd în scrisoarea de misiune că se spune că această conferință trebuie să includă cetățeni, instituții, toată lumea pe picior de egalitate. Deci cred că este important să ascultăm cetățenii, societatea civilă, dar, zic eu, decizia trebuie să fie luată de reprezentantul legitim al populației, adică parlamentele. Parlamentul European, parlamentele naționale și parlamentele regionale în anumite cazuri. Deci, trebuie să vorbim despre componența acestei conferințe ca să știm cine și ce vă face. Și principiul subsidiarității este pentru noi principiul cel mai important, precum și unitatea în diversitate. Sunt niște principii relevante și acum. Ide? Nu? Gue. Danke, Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur antevorbitorilor când vine vorba de um, această contradicție între democrație uh, directă și una reprezentativă. Cred că este o întrebare la care noi nu trebuie să oferim un uh, răspuns cu caracter administrativ. Trebuie să înțelegem ce așteaptă oamenii din partea statului în zilele noastre, ce așteaptă din partea structurilor de stat în, din punctul de vedere al modului în care le sunt structurate viețile sociale, economice și așa mai departe. Cred că există foarte multe lucruri pozitive uh, din uh, obținute în, uh, în trecut, pornind de la conventul, Convenția Constituțională pe care ați amintit-o, trecând prin un procesul de reflexie pe marginea motivelor care au dus la respingerea actului constituțional decis. Trebuie să ne gândim care este valoarea refuzului și cred că din acest punct de vedere am cam pierdut timp. Ne-am trezit după aceea în toiul crizei, unei crize financiare, uh, ocazie cu care austeritatea a devenit uh, predominant, predominantă și uh, îndepărtarea cetățenilor de, de instituții s-a consolidat și mai mult și cred că lipsa de încredere pe care o au mulți cetățeni față de instituțiile europene și tocmai am discutat despre uh, Brexit uh, ne face să înțelegem că este necesar să ne gândim cum reușim să ne reapropiem pe cetățeni. Și tocmai cum a, cum a colegul nostru Durand uh, a spus că cetățenii trebuie să aibă, aibă percepția că pot participa la luarea deciziilor. Deci, democrația în Uniunea Europeană trebuie să fie astfel, astfel organizată încât atât instituțiile pe plan național cât și cele pe plan uh, european să uh, permită o participare mai largă din partea uh, cetățenilor. Tocmai de aceea, comisia noastră ar trebui să se implice de la bun început în aceste discuții, să eventual într-o etapă de reflexie pe, pe marginea acestei uh, idei, să revizuim ce am discutat uh, în legislatura trecută, chestiuni cu caracter, uh, cu caracter strategic privind viitorul acestei uh, convenții europene și după această etapă de reflexie să facem o propunere um, din partea Parlamentului uh, European vis-a-vis -vis de modul în care ar trebui să fie organizată uh, această vi- uh, viitoare conferință europeană. Doamna profesor Rică Guro a scris o carte pe acest subiect, nou, un nou război civil, în care se referă la faptul că Uniunea Europeană nu a reușit să facă față uh, unor uh, provocări uh, globale și consideră că, din, din păcate, există conflicte prea mari între statele, uh, statele membre și nu o cooperare reciprocă între statele membre. În, um, cred că cetățenii deja din, de, mai mult, de mai mult timp consideră că ar trebui să existe un proces de reflexie comun în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea ar trebui să vedem dacă există deja realizări obținute în această dezbatere socială care se desfășoară de ceva timp, de care se țină cont în organizarea acestei convenții viitoare. Și noi ar trebui să fim cei care facem această propunere uh, înspre Consiliu și, și Comisie, să dăm dovadă de inițiativă. Și în al doilea rând, într-adevăr, trebuie să ne ocupăm și de legea electorală. Uh, colegul nostru Frank tocmai s-a referit la acest lucru trebuie să discutăm și chestiunea dreptului de inițiativă a Parlamentului European, pentru că există propuneri concrete din partea anumitor uh, comisii parlamentare în acest sens. Și, în al treilea rând, cred că ar trebui să ne gândim, de asemenea, și la rolul care ar trebui să revină partidelor și fundațiilor uh, politice. Deci cred că uh, acestea sunt uh, chestiunile principale pe care ar trebui să le discutăm pentru ca această convenție să fie încununată de succes. Mulțumesc, domnul Castaldo, de la Neafiliați. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această dezbatere așa de interesantă. Mă bucur să văd că, dincolo de diferențele de ordin politică simt niște elemente care ne unesc pe noi toți. E o caracteristică a comisiei noastre față de altele. Am fost 5 ani coordonator în mandatul anterior și știu despre ce vorbesc. Mulțumesc că ați amintit în discursul dumneavoastră introductiv două aspecte esențiale, care s-au mai regăsit și în intervențiile colegilor. În primul rând, puterea de inițiativă legislativă. Fără îndoială, trebuie să găsim soluții practice uh, pentru a evita să nu fie instrumentalizată situația de interese naționale ale deputaților individuali. Trebuie să găsim o formulă astfel încât să fim un parlament, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că, așa cum ați spus dumneavoastră, suntem singurul parlament din lume care nu are această competență. Aș vrea de asemenea să vă spun că trebuie să ajungem la un acord cu Consiliul există acest refuz de a redeschide negocierile și nu putem păstra tăcerea. Din punct de vedere personal, eu cred că trebuie să începem să evo- evaluăm dacă uh, promovăm această bună cooperare internațională sau ce facem pentru că nu putem uh, permite Consiliului să refuze la nesfârșit să discute cu noi competențele ce ne revin. Un alt subiect la care țin foarte mult este cel al reformelor instituționale. Sunt de acord cu cele spuse de colegi, e nevoie și trebuie să avem o echivalare a competențelor între noi și Consiliu, mai ales ideea de a ne transforma Parlamentul, care deja este vocea poporului și care trebuie să găsească uh, un alt braț, să spunem, un fel de cameră înaltă, cum există în alte state. Trebuie să așteptăm aceleași standarde de transparență de la Consiliu, care este așteptat și din partea Parlamentului. Și vreau să vă spun că, după părerea mea, nu există pozițiile acestea așa de tensionate și divergente între democrația directă și cea reprezentativă. Vorbim de instrumente. Instrumentele nu sunt rele sau bune per se, ci modul în care se utilizează le fac să fie bune sau rele. Dacă spunem că utilizarea democrației directe amenință democrația reprezentativă, înseamnă că am greșit drumul. Uh, campaniile pentru referendum trebuie să fie mai complete, mai detaliate, astfel încât toată lumea să adopte o poziție informată, în deplină conștiință, cunoștință și conștiință. Să înțeleagă despre ce este vorba, nu să condamne instrumentul. Avem inițiativa pentru cetățeni. În mandatul anterior, am încercat să consolidăm aceste inițiative, să le îmbunătățim. Personal, rezultatele finale n-au fost mulțumitoare și m-aș bucura să putem reveni la subiect, să revedem rolul de filtru care adesea se transformă în rol de polițist uh, în Comisia Europeană. Legitimitatea trebuie să fie dată uh, pentru respectarea admisibilității inițiativei cetățenești și trebuie să discutăm despre acest subiect în Parlament. Asta nu înseamnă că poziția respectivă va fi aprobată neapărat sau nu de Parlament. În mod normal, cum e și corect, va fi o dezbatere în comisiile responsabile pe fond și apoi în plenară pentru a putea da un răspuns cetățenilor care sunt foarte frustrați pentru că văd că există instrumente oficiale, dar care nu sunt folosite așa cum trebuie. Și în încheiere, conferința privind viitorul Europei poate să fie o foarte bună ocazie pentru a pune în centrul discuției subiectele pe care noi le-am abordat în comisia noastră foarte des. Trebuie să ne asumăm rolul de protagonist, societatea trebuie să fie inclisă, inclusă, să nu avem o conferință cu porțile închise, cu ușile închise, ci cu ușile absolut deschise. Și o bună ocazie pentru a defini mai bine chiar și articolul 50, pentru că am auzit cât s-a lucrat la toate aceste lucruri. Am văzut că britanicii au lea să-l folosească și poate, din perspectiva renoierii tratatelor, am putea redefini textul ca să evităm interpretările dubioase care duc la probleme. Și un ultim lucru pe care vreau să-l subliniez este cel al Registrului Transparenței. Am văzut că Parlamentul e ambițios din acest punct de vedere. Comisia ne-a urmat și ea, mai mult sau mai puțin, și trebuie să reluăm discuțiile de unde s-au oprit în mandatul anterior, să deschidem tratativele și să obținem o convergență pentru toate cele trei instituții sau, dacă nu, să încercăm să insistăm, inclusiv cu presiune mediatică, cu inițiativele noastre. Asta este o altă prioritate pe care aș vrea să o avem în vedere absolut în comisia noastră. Mulțumesc și, deși sunt un biet și umil neafiliat, o să continu să vă ofer sprijinul nostru, chiar dacă noi avem mijloace mult mai puține față de colegii din grupuri politice. Lucru care poate dacă tot vrem să reformăm regulamentul, ar fi rău să, ar fi bine să le și mai gândim la el. Înainte să dăm cuvântul și altor colegi, Vicepreședintele Bișov are cuvântul. Ja, vielen Dank. Ich finde es sehr Vă mulțumesc. Mi se pare impresionantă uh, um, opinia comună care reiese din toate aceste in, in, uh, intervenții și cred că ar fi trebuit să venim cu o propunere mult mai devreme, pentru că, după cum uh, știm, cum spune un proverb, cine ajunge prea târziu este desit uneori de viață și ar trebui să nu ratăm această fereastră de oportunitate pe care o avem pentru a uh, veni cu propuneri clare și pentru, pentru că acest lucru ar fi util să ne uh, cristalizăm noi opiniile vis-a-vis -vis de scopurile pe care ar trebui să le urmărim din punct de vedere al metodei, de exemplu, a, part- a participării. Când discutăm despre participarea cetățenilor, ne gândim la cetățeni de rând sau este, ar fi vorba de o posibilitate de a implica organizații din partea societății civile? Cred că această chestiune ar trebui să reușim să o um, precizăm mai bine. Și apoi, așa cum a spus și domnul Durand, această chestiune ar trebui să aibă un rol cu ocazia audierilor comisarilor, să discutăm care va fi rolul conferit uh, Parlamentului European și Parlamentelor Naționale în contextul acestei conferințe privind viitorul Euro- Europei. Ar trebui să insistăm în mod sistematic asupra acestui punct. Și mm, tocmai pentru că eu sunt uh, îngrijorată um, pentru că anumiți uh, candidați uh, pentru posturile de comisari au, uh, au o opinie care se îndepărtează de ceea ce ne-am dori noi în Parlamentul European. Tocmai de aceea, eu cred că această dezbatere nu a funcționat uh, până acum și Revenind la cele două puncte importante prezentate de dumneavoastră, dreptul de inițiativă legislativă din partea Parlamentului European, avem o fereastră de oportunitate aici și în legătură cu candidații de vârf, șpițe uh, în candidate și listele transnaționale, trebuie să vedem care sunt uh, învățămintele pe care trebuie să le tragem cât mai repede posibil, de ce nu am reușit să înaintăm din acest punct de vedere. Domnul Fahofstadt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Deveza a spus că discutăm despre o, un obiect zburător neidentificat, o instituție zbur, uh, neidentific, neidentificată. Deci, um, am impresia că asemenea obiecte au fost identificate în Statele Unite ale Americii. Poate reușim să dăm să, ca această instituție să primească caracteristici cât mai uh, concrete în următoarea perioadă. Um, această idee nu este una nouă. Am tot încercat în ultimii ani, dar nu am reușit să o impunem. Am avut o adevărată strategie în Comisia AFCO în trecut, și anume, în primul rând, să uh, avem aceste rapoarte în contextul și în exteriorul uh, tratatelor. Este vorba de rapoartele aprobate în urmă cu trei ani de Comisia AFCO și de plenară, după care ideea fusese ca uh, să primim uh, sprijin din partea Comisiei pentru a convinge Consiliul ca în jurul celor trei rapoarte să fie demarată o conferință. Și acolo s-au împotmolit lucrurile. Am adoptat cele trei uh, rapoarte Dintr-o dată, uh, comisia a devenit uh, foarte precaută și nu ne-a mai sprijinit deloc, ceea ce a tăiat și pofta uh, Consiliului din acest punct de vedere. Și ideea a decedat, însă aceasta fusese ideea inițială. Împreună cu Comisia Europeană convenisem că trebuie să adoptăm trei, cele trei rapoarte, am numit raportori din partea Parlamentului European, Comisia putea să vadă care sunt propunerile noastre și împreună cu Consiliul urma să fie demarat un uh, exercițiu interinstituțional. Însă, după cum am spus, pofta dispăruse, Consiliul se tăiase pofta în acest sens și nimeni nu a mai știut uh, nimic, nu s-a mai întâmplat nimic. Și între timp, lucrurile s-au schimbat putem observa că după toate aceste experiențe cu listele transnaționale, șpița în candidat, în uh, trocul care a avut loc cu numirea uh, președintelui Comisiei Europene, nu mai putem trece printr-un asemenea uh, procedeu, pentru, pentru că uh, nu listele transnaționale și nu populiștii sunt cei care au uh, câștigat majoritatea mandatelor. Maj- majoritatea mandatelor în Parlamentul European au revenit unor forțe pro-europene. Deci avem acum această uh, ocazie, însă uh, Cred că pentru prima dată există și o deschidere din partea Consiliului, unde o serie de state uh, susțin această idee. Deci eu sper ca în decembrie, cu ocazia Consiliului European, să se facă progrese pe marginea acestei chestiuni. Există de asemenea o nouă atitudine din partea Comisiei. Comisia, doamna von der Leyen, în mod oficial, în plenară și vă aduceți aminte de acest lucru, s-a pronunțat pentru această conferință și în plus a desemnat trei uh, comisari să se ocupe de această sarcină. Deci există trei comisari. Dacă vă uitați la scrisorile de misiune pe care le-au primit, trei comisii în uh, scrisorile lor au această sarcină. Uh, de coordonare se ocupă comisara numită de, uh, de, numită de, de Croația și nu din întâmplare există și o, și o anumită afiliere politică a comisarilor respectivi. Deci, comisia este pregătită din acest punct de vedere. Și comisia a spus că Parlamentului trebuie să-i revină un rol important din punctul de vedere al inițiativei. Ar trebui să... Deci, responsabilitățile sunt trasate în uh, comisia acum. Să sperăm că și Consiliul va fi pregătit. Haideți să ne pregătim și noi pentru acest exercițiu. Ar fi puțin păcat dacă celelalte instituții ar fi gata pentru a participa la acest proces și noi să fim cei care să spunem că nu suntem pregătiți. Nu, noi ar trebui să ne asumăm un rol de lideri în acest proces și dacă îmi permiteți, domnule președinte, nu este vorba de a înlocui pe cei care iau decizii. În momentul în care va trebui să ne schimbăm tratatele sau legea electorală, parlamentele, Consiliul vor fi cele care uh, vor lua o decizie pe marginea un, unei propuneri venite din partea Comisiei uh, Europene sau, dacă este vorba de lege electorală, inițiativa uh, va veni din partea noastră. Conferința are și un alt scop, și anume să pregătească un pachet cuprinzător în cadrul și în afara tratatelor a problemelor care trebuie să fie rezolvate imediat dacă în următorii ani Uniunea Europeană, așa cum s-a întâmplat în trecut, nu ne dorim să fie o organizație care reacționează, acționează tot timpul prea târziu, pentru că aceasta este problema cu care se confruntă Uniunea Europeană. Eu știu că nimeni din afara acestei săli nu-și dorește să discute aceste chestiuni uh, instituționale. Uh, Colegii noștri, da, când aud iar au venit Tajani, Verhofstadt și ne bat la cap cu aceste chestiuni uh, instituționale. Dar instituțiile au un rol cheie. Dacă avem instituții proaste, nu obținem decât rezultate proaste. Dacă avem instituții bune, obținem și rezultate uh, bune. Sunt mulți colegi care consideră că nu, avem nevoie mai multe uh, chestiuni, reforme pe chestiuni climatice sau trebuie să schimbăm regulamentul de la Dublin. De ce nu se întâmplă acest lucru? Pentru că instituțiile nu funcționează. Și o să spun și câteva uh, cuvinte privind clauza uh, pasarela și uh, foarte, foarte vestită, mai ales când vine vorba de uh, sistemul de vot din Consiliu din păcate, nu a existat o unanimitate în uh, Consiliu, astfel încât anumite competențe să fie decise printr-o majoritate uh, calificată. Nu, facem pași înapoi. Reforma uh, sistemului de la Dublin, de exemplu. Acolo, Consiliul a decis să există o clauză inversă de tip pasarela. Deci o să avem un vot unanim deci, astăzi, uh, tendința este exact uh, um, pe dos. Se folosește uh, această tendință pentru a <laughs> extinde votul unanim la mai multe uh, dosare și nu invers. Și trebuie să explicăm oamenilor că acest lucru se întâmplă. Și Trebuie să înțelegem de ce există o criză migratorie, pentru că există migranți, pentru că există refugiați. Dar de ce nu putem să uh, facem față acestei crize? De ce de 9 ani n-am reușit să avem o uniune bancară în Uniunea Europeană? În uh, America se pot lua decizii în câteva luni. Programul TARP și uh, băncile au fost rezolvate. Noi în continuare tot discutăm ce putem face și vă pot spune că dacă această Uniune Europeană nu va fi reformată, nu va supraviețui secolului 21 și tocmai de aceea trebuie să organizăm această uh, conferință mm, toate părțile interesate. Cine sunt aceste părți interesate? Parlamentul European, în primul rând, cu un rol de lider revenind Comisiei uh, AFCO. Deci cred că cine participă acolo va trebui să poarte o etichetă vizibilă din partea Comisiei AFCO. Deci, acesta este rolul Parlamentului. Apoi, Comisia, care este pregătită. Consiliul pare să fie pregătit, rămâne de văzut uh, dacă va fi pregătit. Dar Consiliul ne spune că este pregătit. Societatea civilă, de asemenea. Cetățenii pentru că nu cred că trebuie să punem în aceeași oală societatea civilă și cetățenii. Din societatea civilă există diferite organizații, um, la nivel european există Comitetul Economic și Social, dar trebuie să îi luăm uh, alături de noi și pe uh, cetățeni, nu pentru a lua decizii în numele Parlamentelor Naționale sau în numele Consiliului, ci pentru a pregăti cât mai repede posibil acest pachet de reformă și trebuie să discutăm multe chestiuni care acum sunt uh, uh, congelate de aproape două, de, două decenii. De ce? Pentru că am avut o experiență proastă cu Constituția Europeană. Da, dar nu putem ignora problema respectivă modul în care ne schimbăm sau nu ne schimbăm tratatele, respectiv imposibilitatea de a face acest lucru cu toate aceste probleme. Deci trebuie să rezolvăm și această problemă, pe lângă o sumedenie de alte probleme care cred că este prea devreme să încep să, să mă refer la ele. Așa cum a spus domnul Rangel, dacă ar avea un sistem cu două camere reprezentative pe plan european, am putea avea două etape însă în prima etapă ar trebui să ne ocupăm de această problemă lips, uh, uh, reprezentată de lipsa legitimității uh, democratice. Oamenii încă sunt șocați de ce s-a întâmplat și poate acest lucru ar fi primul lucru de care ar trebui să ne ocupăm. Să avem cel puțin un nou sistem democratic, schimbăm legea electorală, pentru că în legătură cu aceste lucruri există un acord între noi, nu așa cum s-a întâmplat ultima dată cred că domnul Scholz, Pascal sunt prezenți, domnul De Silva, Pereira este prezent. Uh, vă aduceți aminte din uh, fostul Parlament că am încercat și am dat greș. Eu așa văd lucrurile și nu cred că avem nevoie de 5 ani. Avem nevoie de 2 ani de activitate, de activi, activitate intensă cu un rol de lider din partea uh, Parlamentului European și dacă Comisia și Consiliul sunt dispuse să urmeze Parlamentul, haideți să nu mai așteptăm uh, și să mai pierdem timp. Match, eh, Mulțumesc foarte mult, domnul Zevici. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc poloneză. Astăzi m-am întâlnit cu reprezentanții Consiliului European pentru Relații Internaționale. Este un ONG care a făcut mai multe sondaje în câteva state membre. Care s-ar putea rezuma astfel? Rezultatele sunt surprinzătoare pentru că mulți cetățeni sunt pregătiți să accepte o Uniune Europeană mai puternică sunt pregătiți să ofere mai multe prerogative UE, mai ales în ceea ce privește domeniul politic, politica externă și așa mai departe. În același timp, același sondaj a arătat și altceva. Există mult sprijin pentru UE, dar acesta este condiționat și temporar. Avem sprijinul oamenilor, atâta vreme cât oamenii cred că așteptările lor pot fi îndeplinite și sunt multe asemenea așteptări. Ceea ce n-ar trebui să fie o surpriză pentru că am avut multe schimbări la nivel politic, social, economic și militar. Și ca atare, cetățenii așteaptă foarte multe, deci au așteptări foarte mari. Toți spunem că e momentul schimbării, e momentul să ne reformăm și să consolidăm UE. Dar poate Abia acum sunt condițiile favorabile pentru a pleca pe calea acestei reforme cu succes. Convenția uh, europeană semnată în timpul lui de Stan a fost, uh, a fost menționată de mai multe ori. Uh, colegii au vorbit și despre o Constituție pentru Europa. Pe vremea aceea eram uh, unul dintre factorii de decizie pentru toate noile legi care trebuiau uh, adoptate și am considerat că reprezentanții guvernelor și a altor organizații sunt suficienți. Am crezut că este o formulă cuprinzătoare și am crezut că rezultatul este unul bun. M-am numărat printre cei care au semnat acest document și am fost uh, dezamăgit amarnic atunci când două state membre au respins Constituția Europeană. A fost o lecție plină de amărăciune, dar trebuie să tragem învățăminte din ea. Dezbaterea noastră de astăzi a fost legată de avantajele și dezavantajele diverselor tipuri de democrație, reprezentativă versus directă. Problema noastră, totuși, este de natură politică și strategică. Deci nu este doar o problemă abstractă și nu este nicio o problemă practică, pur practică. Avem un mandat să fim gazda și organizatorul conferinței pentru Europa. Trebuie să adoptăm o formulă deschisă. Nu trebuie să fie un eveniment unic, ci un proces. Trebuie să lansăm un dialog cât mai extins cu putință, cu cât mai mulți participanți și dialogul între participații la conferință și societățile noastre este și el necesar. Trebuie să schimbăm UE pentru că altfel uh, vom uh, uh, cădea precum multe alte imperii care nu știu să se adapteze la condiții. Deci este momentul schimbării, dar oamenii trebuie să înțeleagă și să îmbrățișeze această schimbare. Deci aceste schimbări trebuie să fie asumate și de oameni pentru că altfel nu vor avea succes. Conservatorii de astăzi vor să ne întoarcem la lucrurile așa cum dau ele în trecut. Vor să consolideze statele naționale în detrimentul comunității. Cei mai progresiști vor să meargă în viitor. Există mulți birocrați, dintre care unii sunt prezenți și astăzi aici, care vor să păstreze status quo-ul. Nu putem merge înapoi, nu putem păstra lucrurile așa cum sunt. Nu putem decât să mergem înainte. Avem o șansă și trebuie să profităm de ea. Este wielka możliwość dla tej komisji, dla tego grona. Deocamdată detaliile privind conferința încă nu au fost finalizate, de aceea trebuie să profităm de această ocazie și să folosim, să alegem modelul uh, perfect asemănător cu conferința de la Haga, care a avut uh, loc sub conducerea lui Winston Churchill după război. Deși Winston Churchill tocmai pierduse alegerile. A fost o adunare europeană, prima adunare europeană care a propus integrarea europeană ca răspuns la al doilea război mondial. Mulțumesc. Să știți că trebuie să încheiem ședința la 18.30, deci rog pe uh, vorbitori să fie cât mai scurți. Colleagues, uh, I believe it's... Uh... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Vilțe. Um, cred că acest subiect, mă bucur să văd că acest subiect are o înțelegere transpartinică în această comisie și sunt perfect de acord cu um, faptul că Comisia noastră trebuie să aibă un rol de conducere în conferința privind viitorul Europei. Dar trebuie să vedem care ar fi rezultatul acestei uh, conferințe, pentru că n-ar fi foarte serios dacă începem dezbaterea doar de dragul dezbaterii, fără să știm care va fi rezultatul, fără a ne apropia de cetățeni, fără a discuta cu ONG-urile și fără a putea să le spunem ce vor avea de câștigat în acest proces. Și, bineînțeles, sunt mai multe uh, posibilități. Putem avea 2-300 de pagini de recomandări de politici care pot fi adoptate în următorul uh, CFM 2028-2035 sau pot avea loc schimbări instituționale în cadrul tratatelor existente poate nu e cea mai atrăgătoare idee pentru cetățeni, dar poate îmbunătăți oarecum funcționarea instituțiilor noastre. Sau poate fi proiectul ambițios al unei schimbări a tratatului, a unei modificări a tratatului, deci un nou tratat pentru Europa. Cum putem să abordăm această idee, păi pentru că și eu aș fi în favoarea acelei de-a treia opțiuni. Bineînțeles, uh, ne putem imagina un amestec de rezultate, dar cred că avem nevoie de un proiect comun al Comisiei, Parlamentului și Consiliului European ca punct de plecare, pentru că fără acesta va fi foarte dificil să uh, obținem ceva. Avem experiența din trecut și E foarte clar că Comisia Europeană este angajată la schimbări majore și poate chiar și Consiliul European este mai deschis decât a fost în anii anteriori. Deci dacă reușim să ne punem de acord cu un punct de plecare și Comisia AFCO poate avea un rol de locomotivă în această direcție, cred că putem obține ceva excelent pentru viitorul Europei. Mulțumesc! Presidente, eh, entre tanta unanimidad, eh, quiero ejercer el derecho a la disidencia y creo que. Dreptul la ședere este un drept care ține de respectarea drepturilor minorităților și trebuie respectat. Mă bucur că fac parte din această comisie pentru că învăț uh, multe lucruri de la oameni foarte capabili, însă am văzut aici trei opțiuni. Ne-au spus, trebuie să uh, mergem înainte pentru ca realitatea să nu ne prindă pe picior greșit. Și realitatea este că există un conflict real între instituțiile comunitare și statele membre. Este bine să stabilim lucrurile clar. Eu nu mă număr printre cei care uh, sunt de acord cu reforma tratatelor, dar punctul inițial nu este bun, vreau să ajung până acolo și gata. Să începem să discutăm cu adevărat și să vedem dacă nu cumva Uniunea Europeană ajunge în această criză, tocmai pentru că fuge în non-stop de realitate. Uh, avem exemplul acesta al Brexitului, da? O oră jumate am vorbit despre Brexit, nu o să reiau acum discuția. Eu sunt nou în Parlament. Cei care au vorbit până acum au experiență. În 2004, cele trei mari grupuri din Parlament aveau 553 de deputați. În 2009, în 2014, 479 împreună și acum 436 în aceste elegeri. Deci 20% s-au pierdut în 10 ani, practic. Sunt deputat într-o țară în care am mers la alegeri, pentru prima dată în țara mea, și a fost ales un partid care era un light motiv eh, electoral, eh, vorbea despre decența statului și suveranitatea statului în fața unor lucruri care depășeau tratatul și eh, pentru prima dată, după 40 de ani de aderare, Spania uh, a ales un partid care spunea aceste lucruri. Nu că erau anti-europene, ci pur și simplu spuneau, bun, haideți să vedem în ce fel statele membre sunt oarecum călcate pe cap de aceste instituții, uh, dar cetățenii nu înțeleg aceste lucruri și am avut un milion și jumătate de voturi cu această lozincă electorală și cred că trebuie să răspundem la această realitate aici, în această instituție. Când iau avionul ca să merg la Madrid, am impresia că mă duc în districtul 12, vin din Capital City, mă refer la Hunger Games, și uh, am impresia că merg în districtul 12, care e Spania, pentru că uh, Realitatea de aici e absolut diferită de ce se întâmplă în Spania. Parlamentarii, că sunt uh, polonezi, italieni, britanici, pot înțelege multe lucruri. Mulți înțeleg acest lucru, adică. Și vreau să spun clar, pentru că vreau să contribui la dezbatere, vreau să îmbunătățesc viitorul uh, unui european. Parlamentul acesta, evident, prin natura sa trebuie să aibă aceste competențe. Dar pentru a ști cum să avem această inițiativă legislativă, trebuie să știm care sunt competențele Uniunii și unde poate avea competențe exclusive, pentru că nu poate exista inițiativă legislativă a Parlamentului în domenii care sunt de o compatibilitate partajată cu parlamentele naționale, pentru că dacă nu, călcăm pe teritoriul parlamentelor naționale. Și, în plus, dacă vrem să facem asta, cel puțin să spunem lucrurilor pe nume. Au fost puse lucruri și cu asta și închei, astfel încât să mai poată interveni cineva după mine, trebuie să creăm un nou tratat care să exprime subiectele pe care le discutăm, de exemplu schimbările climatice. Nu zic că sunt expert în drept constituțional, dar uh, Constituțiile nu pot exprima o ideologie. Pentru o Constituție care exprimă o ideologie este destinată eșecului. Și asta facem. Destinăm succesului instituțiile europene. Deci, pentru a o atinge obiectivele, trebuie să facem și o mare presiune în media. dacă se aude asta în țările noastre. O să spună oamenii, adică folosesc mijloacele de comunicare pentru a ne forța mâna? Sigur că vorbim de democrație, dar haide să nu uităm că prima democrație și primul act democratic este faptul că trebuie să respectăm parlamentele naționale, pentru că lăsăm impresia că democrația e doar aici. Dar toate statele membre au democrații perfect certificate și încă două aspecte, domnule președinte, dragi colegi. Trebuie să ne ocupăm de aplicarea articolului 7 din tratat. Cred că există utilizarea abuzivă dacă acestuia. Dacă reformăm tratatele, trebuie să vedem care sunt limite și articolul 7 să nu fie folosit pentru a atinge obiective politice, uh, ideologice în statele membre. Pentru că atunci cetățenii, evident că vor vedea Uniunea Europeană ca pe un dușman. Și sigur, cred că articolul 50 trebuie să fie consolidat. Pentru că, evident, dacă reformăm tratatele, articol 50, ci cine uh, aderă voluntar trebuie să poată și dezadera voluntar. Dacă un stat membru se separă pentru a forma a ieși din respectiva Uniune, trebuie să existe acordul tuturor statelor. S-a vorbit despre propaganda, despre fake news, despre mișcări independentiste în Europa și trebuie să fim atenți. Uh, nu se poate ca cineva să spună, bun, regiunea mea nu vrea să plece din Uniune, deși statul meu pleacă, nicio problemă, părăsesc statul și vin în Uniune. Nu se poate așa ceva și nu trebuie să permitem uh, folosirea unor argumente uh, greșite în acest sens din tratat. Ultima intervenție, domnul Pisapia. Mulțumesc, știu că nu avem mult timp, așa că o să încerc să fiu cât mai succint. Și eu sunt un nou venit în Parlament, însă vreau să vă spun că în intervenția majorității colegilor Deci din intervenții am sesizat un oarecare optimism, precaut. Am auzit niște lucruri care au fost aprobate cu mare majoritate în mandatul anterior în comisia noastră, alte care au fost aprobate de întreg Parlamentul, dar care nu s-au concretizat. Și atunci vă întreb, mai ales pe experți, cei care au jucat un rol în AFCO sau în alte împrejurări, să încercăm să vedem care sunt principalele priorități, adică cele care au șansele cele mai mari să se concretizeze, pentru că există multe așteptări și dacă peste câțiva ani nu o să arătăm lumii că am rezolvat totuși unele probleme, riscăm să facem nu un pas înainte, ci trei pași în urmă. Domnule Corbet, am crezut că v-am dat deja cuvântul, vă rog. Mulțumesc, sunt de acord cu toate comentariile referitoare la importanța acestui exercițiu, așa că nu o să mai repet ce am spus, doar vreau să vă invit la precauție pe două aspecte. Dreptul la inițiativă. S-a spus că toate parlamentele din lume au dreptul la inițiativă și Parlamentul European nu. Niciunul dintre, niciuna dintre aceste două afirmații nu e corecte. Există o serie de parlamente naționale care pot avea inițiativă doar din partea guvernului, din ramura executivă. Și în practică asta se întâmplă în multe țări. Indiferent de teorie, în practică așa se întâmplă. În propria mea țară am avut dreptul la inițiativă cu acum câteva săptămâni l-am folosit și a fost o excepție și a trebuit să se schimbe procedurile pentru a putea face acest lucru. În Republica Franceză, Constituția celei de-a cincea republice, citiți-o, că o să vedeți, e imposibil practic să existe inițiativă legislativă care să nu fie introdusă de ramura executivă. Aici, în Uniunea Europeană, pe baza articolului 225 din tratat, avem dreptul de a cere Comisiei să introducă acte legislative. Deci există un drept de inițiativă indirect și l-am folosit. Și avem mai multe exemple. Legislația privind drepturi de succesiune și testamente transnaționale, televiziunea fără frontiere, interdicția um, reclamelor la tutun, Există multe exemple care au pornit toate de la inițiativa parlamentară. Deci haideți să nu diminuăm rolul Parlamentului. În Regatul Unit se spune Parlamentul European nu e un parlament adevărat că nu are drept de inițiativă, dar nu e așa. Uneori are chiar drept de inițiativă mai mare decât avem noi în Camera Comunelor. Deci dezbaterea e un pic mai nuanțată. Și nu uitați, dacă noi cerem dreptul la inițiativă și Consiliul o să-l ceară. Și dacă Consiliul are dreptul la inițiativă, riscăm să avem propuneri legislative concurente din Franța, din Germania, din Belgia și așa mai departe, care creează exact ceea ce tații fondatori voiau să evite. Uh, Comisia vine cu un prim proiect care trebuie să treacă prin Parlament și prin Consiliu, dar lucrezi pe proiect și îl ajustezi acolo unde nu funcționează și trebuie să fie aprobat de statele membre, de Consiliu și de Parlamentul ales direct. Deci se aduc schimbări. Deci, haideți, vă invit un pic la prudență aici. Și în al doilea îndemn la prudență. Mai mulți colegi au spus, haideți să trecem la o structură pe două camere. Dar avem așa ceva deja. Consiliu e cealaltă cameră. În procesul de codecizie, fiecare act legislativ trebuie să crea, treacă prin Parlament și Consiliu. Bugetul aprobat de Parlament și Consiliu. Poate considerați că Consiliul este o cameră superioară sau a doua cameră ciudată și adevărat. Dar comparația există. Să ne uităm la Bundesratul din Germania. Are miniștri din guvernele landurilor, statele membre ale Germaniei. Ramurile executive se reunesc și au un vot în bloc cu ponderea în funcție de populație. Există anumite praguri de majoritate care se aplică în anumite situații. Colegii din Germania sigur cunosc detaliile mai bine decât mine, dar nu e nemai auzit să ai o altă cameră formată din reprezentanții statelor componente dacă sistemul tău este unul de tip federal. Problema este când apar anomalii în sistem. Există două mari anomalii. Există proceduri legislative speciale în care doar Consiliul ia decizia uneori, fără codecizie, Ăsta este un lucru la care, da, revizuirea tratatelor trebuie să se gândească. Și a doua anomalie menționată și de domnul Verhofstadt ține de domeniul în care e nevoie de unanimitate în Consiliu. Și asta blochează Uniunea de multe ori, ceea ce e o nebunie. Dacă e un subiect ce trebuie abordat la nivel european, e ilogică un stat membru să aibă drept de veto și să paralizeze totul. Dacă ceva nu e de competența europeană, să rămână la nivel național, dar dacă convenim că trebuie stabilit la nivel european un subiect, trebuie să existe metode care să-ți permită să poți lua decizii eficient, nu să fie decizii blocate de câte un singur stat membru pe atunci uh, nu poți spera decât să ajungi la decizii luate pe baza celui mai mic numitor comun. Deci astea sunt anomalii pe care trebuie să ne axăm când revizuim tratatele. AFCO will be the conference. Thank you. Thank you very much. Bun, mulțumim foarte mult pentru dezbaterile așa de interesante. Următoarea reuniune normală, pentru că înainte de asta avem audierile, dar următoarea reuniune normală este în octombrie de la jumătatea, de la 9 jumătate până la prânz și după aceea după amiază, de la 2 jumate la 6 jumate, pe 8 octombrie. Mm.